acum cu amendamentul numărul 3 din partea INTA în, la raportul Coerența politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de asistență oficială. Amendamentul numărul 3, INTA. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10, tot din partea INTA. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 1 din partea domnului Keller. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul numărul 2, oral, tot din partea domnului Keller. Cine este pentru? Există o obiecție la amendamentul numărul 2, deci nu îl putem accepta. Atunci, amendamentul oral numărul 3. E exact aceeași situație, nu îl putem accepta. Atunci, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Vot pe părți. Cerut de către socialiști și democrați. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. 29. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Pare să fie respins. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 9 din partea INTA. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Poate că ar trebui să verificăm. Poate că am putea să numărăm voturile din nou în ceea ce privește compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva. 12. Pentru nouă împotrivă se adoptă. Verificăm încă o dată. Okay, check again. We check again. Bun, atunci verificăm încă o dată. Compromisul 1. Cine este pentru? So 12 in favor. 12 pentru. 13. It's me. 13 împreună cu mine. Și acum, cine este împotrivă? 13 to 10 adopted. Deci 13 pentru, 10 împotrivă se adoptă. Amendamentul 31 cade. Amendamentul 32 a fost retras. Și acum, compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 33 cade. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 4. Cine este pentru? împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 36 cade și trecem la 37. Cine este pentru? Împotriva? Va trebui să verificăm cine este pentru. Treisprezece pentru. Acum împotrivă. Unsprezece. Se adoptă. Amendamentul 38. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 5. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă cu aceeași majoritate. Și acum 39. Cade. Trecem la 40. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 41 a fost retras. Trecem la amendamentul oral numărul 6. Cine este pentru? Against. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42. Din partea doamnei Toia, cine este pentru? Împotrivă. 14 pentru, 11 Împotrivă. Se adoptă. Și acum amendamentul oral numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abține și se adoptă. 43 cade. Și acum compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 44 cade și trecem la 45. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 8. Cine este pentru? A, nu se acceptă. Atunci trecem la amendamentul oral numărul 9. Sunt obiecții. Deci trecem la 46. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendam compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 48. Cade. 49. Cade. Trecem direct la 53. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem la 54. 54 cade. Trecem direct la 58. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 59 cade, 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Avem acum un amendament lingvistic, nu-l votăm, trecem la 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Și acum compromisul 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62. Cade. Și ajungem la 63. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 64 cade. Aliniatul 10, vot separat. Cerut de către socialiști și democrați. <coughs> Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul oral numărul 11. Cine este pentru? Aveți vreo obiecție? Aveți o obiecție sau nu? So we don't take it. Deci, doriți să nu-l acceptăm. Atunci, 65. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 66. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 68. Cine este pentru? Cine este pentru? 68. Nimeni? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 69, 70 și 71 vă propun să le luăm împreună. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 72 acum. Pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul oral numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 73 cade și trecem la compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 74 cade. Și ajungem la amendamentul 1 INTA. Vot separat, cerut de către Verzi. Cine este pentru? Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Who is against? Împotriva? Abțineri? Trebuie să verificăm. Cine este pentru? Cine este împotriva? Pare să fie adoptat. Cea de-a doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abține? Se respinge. Amendamentul numărul 2 din partea INTA. Vot pe părți, cerut de vers. Prima parte. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul oral numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Următorul amendament. INTA 4. Cade, trecem la INTA 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 a fost retras. 76. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 77. Cade. 19. Din partea INTA. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 81 e retras. 82. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. Inta numărul 5. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Inta 6. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Inta 7. Cine este pentru? Împotriva. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Inta 22. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. 83. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. 84. Cine este pentru? Împotriva. abține, Să respingem. Inta 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 14. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Inta 15, cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la 85, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86. Cine este pentru? Pentru. Împotriva. Se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 88. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 89. Cine este pentru? Împotriva. Se respinge. 90. Cade. 91. Cade. 92. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 93. Cade. 94. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Inta 16. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Inta 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Inta 18. Vă rog. Poate că ar trebui să le votăm în bloc, de la 18 până la 24, un bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem direct la 96. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Încă o dată, cine este pentru amendamentul de compromis 8? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 9, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 100 cade. Trecem direct la 103. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotriva. Se adoptă. 105 cade, 106 acum. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul 12. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 109. Nu. Atunci trecem direct la amendamentul oral 14. Cine este pentru? Amendamentul oral 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 112. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că era adoptat. 112. Încă o dată. Cine este pentru? 12 pentru și acum împotrivă. 11 împotrivă. 12 pentru, 11 împotrivă. Votăm încă o dată împotrivă. Cine este împotrivă? 13 împotrivă, 12 pentru se respinge. Acum, 113. 113. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 114. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 115. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 119, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. O 120. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromis. Compromisul 13. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11 cade, așa că trecem la amendamentul 13 al domnului Görens. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Ado se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 18. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 20. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul oral numărul 15. Nu există obiecții. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 22. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Vom verifica Amendamentul 22. Cine? 22. Cine este pentru? Against. Cine e împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotriva? abțineri se adoptă, 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Number one. So would you like to take on Doriți să le votăm în bloc? Totul până la capăt? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și acum vom vota avizul astfel modificat. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Mulțumesc!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 Deci, votăm următorul raport. cine pentru? Amendamentul 4. cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. cine Amendamentul 5. Vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 7. cine pentru? Împotrivă. Amendamentul 7 cu amendamentul oral. cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 și 2 împreună, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3 cu amendamentul oral, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și votăm acum avizul astfel modificat. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamnei raportor. So, congratulations to the first So now, now we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 So, the uh, colleagues, if, uh... Dragi colegi, dacă putem să trecem mai departe la control democratic al programării uh, în cadrul legislației pentru dezvoltare prezentarea concluziilor uh, grupului de lucru, concluzii recomandări. Am primit din partea Comisiei mai multe documente de strategie uh, pentru aplicarea măsurilor uh, um, și respectivele grupuri de lucru au studiat aceste propuneri Domnul nostru nu este prezent, de aceea voi uh, face eu o scurtă prezentare în legătură cu Mongolia. Deci e vorba de documentul strategic pentru Mongolia. A avut loc o ședință pe 23 martie 2010. Discuțiile s-au referit la activitatea alocării regionale a 8 milioane pentru a ajuta autoritățile mongole în uh, consolidarea capacităților uh, pentru adoptarea unor norme și standarde. Asistența comunitară vor include acțiuni în diferite domenii de cooperare, inclusiv uh, comerțul și integrarea regională, țările partenere, Uh, investiții uh, în integrarea regională, inclusiv asistența tehnică și um, crearea de capacități pentru uh, a implementa politici comerciale sănătoase. european commission to Grupul de lucru A cere comisiei uh, să modifice uh, activitatea respectivă pentru uh, a uh, respecta uh, formulările din sectorul respectiv uh, pentru uh, a asigura în mod eficient asistența pentru um, implementarea unor politici comerciale sănătoase. Uh, autoritățile mongole au cerut asistența noastră pentru a adopta standardele și principiile europene. Uh, Comisia DEVE se bucură de primirea testului revizuit uh, care um, respectă uh, documentul uh, pentru Mongolia uh, pentru a ajuta Mongolia să se integreze în uh, economia mondială. Grupul de lucru A sugerează să nu se Um, obiecteze, să nu existe obiecții um, la documentul Comisiei pentru Mongolia. I... Acum, în numele meu, voi vorbi despre Filipine. Grupul de lucru A a revizuit uh, documentul strategic pentru Filipine pe 23 martie 2010 forma revizuită a uh, acestui uh, evaluări la jumătatea termenului, um, s-a observat uh, că se respectă regulamentul precum și obiectivele de dezvoltare ale mileniului și se acoperă în primul rând următoarele aspecte. Mai întâi um, dorim să întrebăm Comisia de ce uh, este neglijat sectorul educației. Uh, se pot face progrese în negocierile de pace de la Mindanao și poate Parlamentul să participe în mod activ la acestea? Uh, care este consultarea actorilor implicați uh, în redactarea evaluării la jumătatea parcursului? E nevoie de finanțare pentru servicii de bază și de sănătate. Peste 51% dintre Uh, fonduri sunt prevăzute uh, pentru sănătate uh, în detrimentul educației. Se justifică acest lucru spunându-se că în sectorul educației investesc alți donatori. Dar Parlamentul European trebuie să monitorizeze situația pentru um, a permite educația primară universală în, Filipine conform documentului pentru această țară. Am cerut ca Parlamentul să fie informat de uh, orice avans în negocierilor de pace. În ceea ce privește consultarea în loco, um, aceasta um, se pare că este excelentă, uh, mai ales cu participarea două țări, Spania și Germania, dar și cu participarea Organizației Internaționale a Muncii și a UNICEF. Um, Comisia a precizat că au loc consultări la nivel local și uh, Uh, am, grupul de lucru a spus că trebuie să se pună, să se dea importanță abordării problemelor legate de corupție și participării actorilor naționali și grupul de lucru A a considerat că trebuie să se monitorizeze cu atenție rezultatele alegerilor din mai 2010, precum și uh, dacă actele de violență scad ca număr. Pe baza documentului primit, grupul de lucru nu obiectează uh, la această evaluare de la jumătatea parcursului în cadrul uh, procedurii de comitologie. Vă mulțumesc! Recomandă. Dragi colegi, sunteți de acord cu recomandările grupului de lucru A în legătură cu Mongolia și Filipine? Dacă da, declar um, recomandarea ca fiind adoptată de către comisie și um, considerăm că data limită uh, pentru uh, dreptul de verificare uh, este astăzi. Domnul Teoharos uh, ne va prezenta situația privind Laos. Doamna Teoharos. The working group eh, A... Mulțumesc, doamnă președinte. Grupul de lucru a evaluat uh, revizuirea la mijlocul perioadei pe data de 23 martie. Era vor, aceast uh, acest studiu s-a făcut în 2008 și a, conc- a conchis faptul că Uniunea Europeană a jucat un rol important în ceea ce privește sprijinirea acțiunilor de acolo. Grupul de lucru apreciază eforturile Comisiei în ceea ce privește situația de acolo și în alocarea fondurilor. Fondurile vor fi date în Laos doar dacă vor exista vor exista progrese în sectorul de educație și de sănătate. Implicarea societății civile este încă problematică în această regiune. Revizuirea pe termen, pe la mijlocul perioadei încă nu a dat niște uh, rezultate concludente în ceea ce privește abolirea exploatării prin munca copiilor. Există angajare în a lupta împotriva proiectilor încă neexplodate. Trebuie să se știe care este procentajul din teren care este sigur și ce suprafață de teren este încă periculoasă. Comisia a răspuns la toate întrebările noastre. Considerăm că răspunsurile sunt adecvate. De aceea, grupul de lucru A nu are obiecții în ceea ce privește acest document de strategie sub acțiunea de sub uh, noua procedură de comitologie, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Dragi colegi, aveți uh, recomandări? declar recomandările adoptate de comisie și declar închis și termenul pentru, uh, pentru control al uh, programării. Acum îi voi da cuvântul domnului Cașmari din partea grupului de lucru B și domnului Sasoli din grupul de lucru C, în ordinea în care doriți. Vă mulțumesc, eu înlocuiesc pe colegul meu care nu poate participa astăzi aici. Grupul de lucru B a discutat un proiect al concluziilor pentru Bangladesh, Malezia și Sri Lanka. În primul rând, Bangladesh. Grupul de lucru este uh, mulțumit de revizuirea la jumătatea perioadei. s-au luat în considerare diferitele lucruri Există dovezi că există niște obiective precise și că există programe pentru majoritatea populației. Aprovi abordarea în ceea ce privește volatilitatea prețurilor e puțin schimbată. dar situația de, se încadrează în cadrele care au fost stabilite. Se implică acum și societatea, organizații din societatea civilă și Parlamentul din Bangladesh. Revizuirea la jumătatea perioadei a relevat și faptul că ajutorul primit a fost eficient. Și totuși există fonduri prea puține pentru asigurarea alimentelor această chestiune trebuie să fie luată în considerare și în alte domenii de intervenție. E păcat că lipsa hranei nu este abordată în mod specific. E nevoie de acțiuni specifice care să ajute populația refugiată și acestea lipsesc din strategie. În ceea ce privește schimbările climatice, și aici lipsesc măsurile dezvoltarea economică, în ceea ce privește dezvoltarea economică, sau lucrurile au fost concentrate până acum pe export. Dar, în contextul crizei financiare, ar trebui să fie sprijinite și acele sectoare care nu sunt legate de export am hotărât să nu obiectăm la Uh, documentele de strategie pe țări în ceea ce privește Bangladeshul. Grupul de lucru a apreciat următorul fapt. Strategia s-a concentrat pe guvernanță. Astfel, asistența comunitară va fi direcționată spre mediu și administrație publică. Schimbarea climatică va fi adresată prin uh, fondul global Într anul anii 2011-2013 bugetul este de 6 milioane de euro. Sectoare cheie precum educația și sănătatea sunt, se află într-o situație proastă din cauza lipsei de fonduri. Nu au existat consultări cu societatea civilă sau cu parlamentele naționale. Grupul de lucru a fost încurajat să lucreze în această zonă. A fost incorporată o întreagă rețea în această strategie la recomandarea Parlamentului European. Grupul de lucru B a recomandat Comisiei DEVE să nu obiecteze uh, să nu aibă obiecții în ceea ce privește documentele de strategie pe țări pentru Malezia. Și acum despre Sri Lanka. Partea analitică a fost verificată, s-a văzut care e situația în țară. Se menține o abordare bazată pe scenariu. Vom lucra pe două scenarii pe timpul exercițiului de revizuire. Primul scenariu, consultare publică și angajarea guvernului din Sri Lanka. Doi: Con- criza în ceea ce privește drepturile omului. Bugetul pentru 2011-2013 este de 16 milioane de euro o parte din aceștia vor merge pentru stabilizare, dezvoltare și dezvoltare. Banii care rămas se vor împărți pe alte sectoare, pe buna guvernanță și comerț. Majoritatea programelor se axează pe abolirea sărăciei, reducerea sărăciei. În ceea ce privește reconcilierea politică, activitățile continuă și se va urma un mandat clar. În, pentru strategia numărul 2 ne vom concentra în continuare pe nevoile de acolo. Sectoarele cele mai importante sunt compatibile, așa cum apar în regulament și de aceea grupul de lucru recomandă Comisiei DEVE să nu obiecte, obiecteze niciun ceea ce privește documentele de strategie pentru Sri Lanka. Vă mulțumesc, domnule, stimați colegi, sunteți de acord cu recomandările? Declar recomandările adoptate de către Comisie. Și de asemenea se închide termenul limită. Acum îi dau cuvântul domnului Sasoli din partea grupului de lucru C. Are cuvântul domnul Sasoli. Intervenție fără microfon însă. Cuba e per il fatto che l'elemento della ownership, il quale è fondamentale nel... E vorba de relația dintre Uniunea Europeană și Cuba Uh, și de um, evaluarea eficienței ajutoarelor, nu doar și documentul strategic, uh, național strategic, care a reușit să îmbunătățească uh, această um, eficiență a relațiilor. Ambasadorul uh, cubanez s-a arătat satisfăcut de faptul că documentul strategic național uh, a fost uh, redactat pe sectoare, cum sunt securitatea alimentară, mediul, adaptarea la schimbările climatice, um, schimburi de experiență, uh, formare și uh, studii, um, priorități care corespund priorităților stabilite de autoritățile cubaneze um, și avansurile care s-au făcut în 2008 uh, vor duce la o normalizare a relațiilor uh, printr-un acord bilateral similar cu cel semnat de Uniunea Europeană cu alte țări din regiune. După părerea noastră, um, negocierea acordului cu această țară trebuie uh, să avanseze în paralel cu discuțiile politice bilaterale care au loc în momentul de față. Din punctul nostru de vedere, acțiunile în domeniul securității alimentare, adaptării la schimbărilor climatice și îmbunătățirii competențelor pentru dezvoltare corespund principalelor obiective și condițiilor stipulate din, în um, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și grupul de lucru apreciază prioritatea dată uh, durabilității în domeniul mediului, dar pentru lupta împotriva schimbărilor climatice e nevoie de fonduri suplimentare, um, precum și pentru eliminarea sărăciei. Și trebuie să se dea prioritate obiectivelor de dezvoltare ale, min- ale mileniului. Mm, grupul de lucru este preocupat uh, și din cauza deteriorării indicatorilor de sănătate și a cerut uh, implicarea Comisiei în acest domeniu. HIV, um, uh, rata um, purtătorilor de HIV-SIDA a crescut foarte mult, mai ales în uh, rândul homosexualilor și obiectivele de dezvoltare ale mileniului uh, nu vor, în acest domeniu nu vor putea fi atinse pentru că obiectivul 6 este tocmai lupta împotriva HIV și SIDA, dar și um, evitarea discriminărilor în accesul fundamental la uh, îngrijirile medicale. Principalele concluzii sunt următoarele. După cinci ani uh, de impas în relațiile dintre Uniunea Europeană și uh, Cuba, acest document strategic este o foaie de parcurs pentru relațiile reciproce care trebuie uh, să fie îmbunătățite. În acest sens, membrii grupului de lucru apreciază eforturile făcute de delegația Uniunii Europene în Cuba și consideră că aceste discuții trebuie să continue în mod paralel și independent de dialogul politic al Uniunii Europene la nivel ministerial. În al doilea rând, apreciem inițiativa Comisiei uh, pentru acțiunea în sectoare cheie stabilite de țara respectivă și uh, punctul focal numărul 3, îmbunătățirea competențelor pentru dezvoltare, trebuie să uh, se concentreze pe schimbul de bune practici, formare și vizita experților pentru a da prioritate obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Uh, apreciem implicarea Comisiei uh, pentru a aplica noi inițiative în domeniul drepturilor omului uh, precum și în, drepturi, în, în domeniul uh, uh, drepturilor femeilor, drepturilor sexuale ale minorilor sau drepturilor culturale. Cerem Comisiei să folosească și alte instrumente, cum este instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, și să rămână disponibile pentru a sprijini inițiative în domeniul drepturilor omului. Al patrulea punct în ciuda acestor eforturi, grupul de lucru C cere înaltului reprezentant pentru politică externă și securitate uh, să informeze Parlamentul European în legătură cu activitățile actuale în această zonă, mai ales după ultimele rezoluții ale Parlamentului European în legătură cu Cuba, precum și în legătură cu viitoarele acțiuni care vor avea loc pe teren. În acest stadiu al procesului, grupul de lucru recomandă Comisiei de Dezvoltare să nu aibă obiecții la acest document uh, strategic național. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Sasoli. Deci suntem de acord cu uh, recomandările domnului Sasoli? Da. Deci declarăm uh, recomandarea ca fiind adoptată de comisie și închis uh, termenul limită pentru dreptul de verificare. Trecem acum la punctul 14, și anume mandatul pentru discuțiile trilaterale privind proiectul de buget 2011. 2011 este prima procedură bugetară sub noul tratat care a tocmai intrat în vigoare și Parlamentul European va adopta o rezoluție pe marginea proiectului de buget. Rezoluția noastră este deosebit de importantă pentru că va stabili care sunt prioritățile Parlamentului și va constitui un mandat de negociere cu Consiliul în momentul în care în luna iunie va avea loc trilogul bugetar. Este foarte important ca și Comisia noastră să-și uh, exprime opinia în mod clar. Uh, domnul raportor, domnul Berman, a pregătit un document pe care l-ați primit în engleză și în franceză. Din păcate nu am avut timp suficient pentru a-l traduce în celelalte limbi, însă va fi trimis prin e-mail imediat ce versiunile lingvistice vor fi disponibile. Data de depunere a amendamentelor limită de depunere, de, depunere a amendamentelor este 12 mai, ceea ce înseamnă că vom avea posibilitatea de a înainta amendamente până pe 3 mai. Discuțiile noastre vor uh, timpul ne presează și atunci profit de ocazie pentru a-i da cuvântul domnului raportor pentru a-și prezenta documentul. Mulțumesc, doamnă președinte. Trial, trilogul cu Consiliul va avea loc în luna iunie, iar uh, Comisia pentru Bugete pregătește proiectul de rezoluție. Noi, noi trebuie să ne punem amprenta pe această rezoluție. E vorba de adaptarea la schimbările climatice, e vorba de criza economică, e vorba de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. De aceea sunt absolut convins că avem un rol deosebit de important de îndeplinit și haideți să sperăm că îi vom convinge pe colegii noștri la Comisia de Bugete pen, de a, pentru a asculta sugestiile noastre, pentru a le lua în considerare mai bine decât data trecută, când acestea nu au fost luate în considerate. Acum, în ceea ce privește schimbările climatice, schimbările climatice au fost provocate de țările industrializate și țările sărace plătesc acest preț greu. E vorba de o factură E vorba de o factură de 100 de uh, milioane de euro pe an. E nevoie de fonduri suplimentare pentru adaptarea la schimbările climatice. E o sumă care nu ne satisface de mai bună decât nimic. Eu aș sugera să existe sume suplimentare, dar care să nu fie preluate din bugetele pentru dezvoltare existente. Acum, în ceea ce privește criza de alimente din 2008, ea a înrăutăți situația celor care suferă deja de foame în întreaga Europa. Bineînțeles, avem deja o sumă de un miliard de euro, însă această sumă nu este suficientă. E nevoie de o aprovizionare sigură cu alimente și salutăm faptul că în perioada 2009-2010 se va susține astfel de scheme de finanțare, însă e nevoie ca acestea să fie continuate și extinse și pe viitor. De asemenea, cerem Comisiei să prioritizeze mai bine accesul la serviciile financiare în țările în curs de dezvoltare, accesul la economii și scheme de investiții în domeniul sănătății și, de asemenea, investiții în ceea ce privește recoltele agricole. Acum, în ceea ce privește instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, ca și colegii mei, mă opun la sustragerea oricăror sume care, în mod normal, sunt consacrate reducerii sărăciei pentru a fi utilizate în alte direcții, indiferent ce dorește să facă Comisia pentru Bugete. Eu aș spune în ceea ce privește propunerea ICI Plus uh, și producătorii de banane, țările producătoare de banane. Ei bine, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, trebuie să amintim aici, este un instrument pentru a reduce sărăcia, nu pentru a îmbunătăți cooperarea comercială cu alte țări. Și sunt foarte îngrijorat de faptul că acest sector este subfinanțat și sub presiune. E nevoie de o nouă inițiativă, pentru că situația actuală nu este durabilă. Trebuie să avem și mijloacele necesare pentru ambițiile noastre. Și aș spune eu că politica aceasta pentru dezvoltare nu trebuie să sufere uh, din cauza acumulării a noi inițiative. Cea mai mare problemă este că nu există suficient personal pentru a implementa acest ajutor pentru dezvoltare și faptul că nu există personal suficient, atunci e nevoie de alți donatori internaționali și atunci eu cred că ar trebui nu să apărăm vreo mașinărie birocratică, vreo, vreo, vreun mastodont bir birocratic, ci să ne asigurăm de faptul că politicile și programele pe care noi le hotărâm sunt într-adevăr implementate și sunt într-adevăr utilizate pentru a corespunde ambițiilor și scopurilor noastre. Iar în final aș dori să lansez un apel pentru a simplifica procedurile, pentru ca ajutorul acordat să fie durabil și să nu provină din alte surse de finanțare care, în mod normal, sunt consacrate deja dezvoltării. În concluzie, aștept cu nerăbdare să aud care sunt sugestiile dumneavoastră. Vă rog să vă uitați la cifre. Poate că unele amendamente tehnice ar putea fi introduse pentru a clarifica, pentru a preciza mai mult opinia noastră pentru Comisia pentru Bugete. Mulțumesc, domnule Berman, și acum aș dori să știu dacă vreun reprezentant din partea Comisiei este prezent, domnul Martin Bennington. Mulțumesc. Uh, thank you, uh, Madam Chairman, and thank Mulțumesc, doamnă. Interesting. Uh... Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc uh, colegului meu pentru această introducere interesantă și foarte clară. Cred, așa cum s-a spus, proiectul de buget este publicat astăzi. Odată cu acest proiect de buget vom publica și un raport în ceea ce privește cooperarea interinstituțională. Raportul, în mare parte, recunoaște cât de folositoare sunt procedurile bugetare existente cadrele financiare multianuale ajută foarte mult. E adevărat că ne aflăm totdeauna sub presiune. Ni se cere de multe ori să răspundem nu doar la catastrofe și dezastre în lume, ci și la provocările din diferite domenii și trebuie să ținem minte acest lucru. Până acum am reușit să ne descurcăm în multe situații. Și așa cum spune domnul uh, raportor, uh, și acest lucru ține de activitățile noastre. Ați vorbit despre măsurile pentru producătorii de banane. Trebuie să vedem ce posibilități există aici de deplasare sub acordul interinstituțional. Finanțarea pentru asemenea companii este în par, ține în parte de deplasare și în mare parte de flexibilitate. Înțelegem importanța instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Nu reducem plafoanele asupra cărora am căzut deja de acord. au, s-au investit 400 milioane de euro între 2007-2014. Nu tăiem fonduri în acest sens. De fapt, dacă comparăm anul 2007 cu anul 2013, observăm o creștere de 26%. Deci a existat o mare creștere în aceste fonduri. Să trec acum la microcredite și, as- și securitatea alimentară activitățile existente au fost foarte folositoare. În 2009 am reușit să finanțăm un proiect în Palestina, un proiect în Haiti. Proiectul din Haiti a înregistrat niște întârzieri din cauza evenimentelor de acolo. Acum încercăm să stabilim ce vom face în 2010. În ceea ce privește alimentele, au existat nouă strategii de microcreditare asupra cărora s-a căzut de acord. Pe viitor ne dorim să includem și, uh, și partea rurală în ceea ce privește securitatea alimentară. Aș fi fericit să discut aceste puncte cu domnul raportor. Cred că e important să avem șansa de a discuta despre cifre în special. Și în ultimul rând aș, am dorit să îi mulțumesc pentru comentariile făcute cu privire la creditele administrative. Credem că proiectul de buget vine cu propuneri care sunt realiste. Îi mulțumesc pentru munca în acest sens. Nu știu dacă colegii mei din partea Direcției Generale Buget vor să spună ceva. Direcția Generală du Budget Just... Doamnă președinte, sunt și de la Direcția Generală pentru Bugete și ca un supliment la ceea ce a spus uh, domnul Pennington, dacă îmi permiteți, câteva observații pe marginea observațiilor uh, prezentate de uh, domnul Berman. În ceea ce privește uh, Uh, fondul pentru adaptare, de adaptare la schimbările climatice. Este evident că propunerea pentru bugetul 2011 este o propunere suplimentară. Este absolut suplimentară. Era deja suplimentară anul trecut și încă mai este suplimentară și anul acesta. Comisia propune acest lucru și pentru anul viitor și vom face această propunere în același fel și pe viitor. Într-adevăr, e o sumă redusă pe trei ani de zile dacă e să comparăm cu cele 7,2 miliarde, într-adevăr e o sumă mică, dar e totuși o contribuție. Acum, în ceea ce privește siguranța aprovizionării cu alimente, care a fost de altfel evocată, doamnă președinte, aceeași observație ca și cea făcută de domnul Pennington. E adevărat că e o face parte din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare și observăm o creștere de 31% între 2007 și 2013. Deci vedeți că este linia bugetară care a crescut cel mai mult. E vorba de o creștere importantă. Iată deci sume și subsume în acest instrument de cooperare pentru dezvoltare care au crescut Uh, și care vor beneficia până la finalul prolongării uh, bugetare, vor beneficia de posibilități de creștere. Acum, în ceea ce privește situația referitor la rubrica 4, care în mod cronic este subfinanțată, aș spune că este evident faptul că e una din concluziile comisiei în raportul pe care uh, l-a citat colegul meu. Uh, domnul Pennington. Iar la finalul acestui raport, acestui document, lansăm o discuție cu privire la revizuirea bugetară, care va fi în, într-un final uh, lansată, pentru că Comisia și-a întârziat prezentarea cu șase luni de zile. Și ni se spune că pentru anumite nevoi importante, clar identificate, am putea să modificăm plafonul și se citează în acest document un exemplu, un document deci redactat de comisie astăzi dimineață, se citează lupta împotriva schimbărilor climatice. Și acum, în ultimul punct, așa cum spunea domnul Pennington, referitor la cheltuielile administrative, de susținere administrativă, de sprijin administrativ. E bine, comisia s-a bazat pe decizia autorității bugetare luată anul trecut și am dorit să punem în practică această decizie și am crescut aceste cheltuieli în mod corespunzător, corespunzător cu creșterea sumelor alocate pentru programare. Este un demers uh, logic care corespunde cu realitatea. Și aș dori să vă spun faptul că în, uh, în acest sens, în alte sectoare, spre exemplu cheltuielile pentru extindere, e bine, sumele alocate, creșterea sumelor alocate pentru sprijin administrativ este mai redusă decât cea în domeniul instrumentului pentru cooperare pentru dezvoltare. Și este absolut uh, întemeiat acest lucru. Nu știu dacă se, e nevoie de tot atât de multe cheltuieli uh, la nivel administrativ în Turcia sau în Croația, așa cum e nevoie în anumite țări din Asia. Comisia întotdeauna și-a dorit să aibă un echilibru cât mai bun în acest sens. Iată, doamna președinte, rămâne la dispoziția domnului raportor, așa cum spunea și domnul Pennington, pentru a completa cu elemente mai detaliate acest raport, care este foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc reprezentanților Comisiei și acum dau cuvântul deputaților. Dacă doresc să iau cuvântul, să facă observații. Domnul Gheorenț, vă rog. Oui, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea o întrebare în legătură cu suma de 2,4 miliarde investite pentru lupta împotriva schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Cred că cu toții avem o problemă în, înțelegerea, în înțelegerea acestor lucruri. Care este tehnica de finanțare a acestei măsuri? E vorba de fonduri care vor fi strânse de comisie din partea statelor membre, așa este? Pentru că dacă așa este, și avea întrebări suplimentare în legătură cu sumele uh, suplimentare. So uh, Vom asculta mai întâi toate întrebările sau răspundeți acum? Uh, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a răspunde domnului Görens, încă nu știm care vor fi instrumentele de colectare a fondurilor în cadrul uh, regulamentului financiar actual. Cele 24 de miliarde reprezintă promisiunile Uniunii Europene și cele ale statelor membre împreună. Dar e într-adevăr corect să spunem că probabil toate fondurile vor fi canalizate prin interiorul Comisiei. Cred că va trebui să continuăm această discuție în legătură cu cele 2,4 miliarde. Sunt absolut de acord cu recomandările raportorului care spune că trebuie să fie sume în plus. Am spus, am repetat acest lucru de multe ori. Deci pentru ca să fie sume cu adevărat în plus și pentru a evita capcana recalificării uh, Uh, sumelor uh, de ajutoare pentru dezvoltare, Comisia trebuie să-și facă datoria și pentru a nu exista dubii în legătură cu procedura Comisiei, deci sumele pe care le veți primi de la statele membre vor fi sume în plus. Întrebarea este dacă sumele provenite de la statele membre nu vor fi luate din bugetele deja alocate pentru dezvoltare. Dacă așa este, e vorba de o recalificare a ajutoarelor, nu e vorba de sume în plus și, având în vedere că tratatul de la Lisabona ne cere coerență atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în relația cu statele membre, această chestiune este importantă. Insist asupra acestui lucru pentru că la Copenhaga Uniunea Europeană a răspuns foarte clar um, la întrebarea dacă sunt sume în plus. Trebuie să clarificăm această situație pentru a nu ne minți pe noi înșine. Thank you very much, Mr. Görens. Mulțumesc, domnule Görens. Are cuvântul acum domnul Tirolin. Euh, domnul Tirolin mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot decât să felicit pe raportor pentru vigilența sa, pentru faptul că a menționat ce este, după părerea mea, un instrument de cooperare pentru dezvoltare pe lângă um, propunerea instrumentului de cooperare cu statele uh, industrializate, Comisia uh, propune o, face o propunere de modificare uh, a, a, a prevederilor pentru a oferi 190 de, euro, de milioane de euro suplimentari pentru producția de banane trebuie să sprijinim lipsa preferinței anularea sau faptul că nu mai există preferința pentru unii producători de banane și aceste sume nu trebuie să fie luate din sumele prevăzute pentru sănătate sau pentru țările care se confruntă cu criza economică. E vorba de 75 de milioane de euro în 2010 dar se propune să se mobilizeze doar 18,3 milioane și instrumentul de flexibilitate, dar Uh, în uh, setul de măsuri există uh, peste 100 de milioane de euro în plus, de aceea Comisia ar trebui să folosească aceste sume și nu să ia din sumele deja prevăzute pentru țările în curs de dezvoltare Acum, când ne dăm deja seama că nu va fi probabil posibil să atingem toate obiectivele de dezvoltare ale mileniului. De aceea, după părerea noastră, este un, un semnal foarte uh, negativ. Dacă ați putea să ne explicați, uh, dacă Comisia ar putea să ne explice de ce a făcut această propunere. Supraveghem cu multă atenție procedura bugetară pentru a um, remedia uh, această uh, Um, acest uh, exces, faptul că s-au luat uh, fonduri din uh, fondurile pe... Domnul Gerens? Da, iau cuvântul dacă nu mai a cerut altcineva cuvântul înaintea mea, nu? Bun. Cred că ceea ce voi spune este legat de ceea ce am spus adineauri. Dacă luăm de aici ca să dăm colo, nu putem accepta acest lucru. Pentru uh, a oferi circunstanțe atenuante comisiei, aș spune că nici ea nu poate să apere întotdeauna contradicțiile între statele membre și Consiliul trebuie să se exprime pe această temă, pentru că Consiliul dă Comisiei mandatul de a, se, de a gestiona Fondul European de Dezvoltare. Deci Consiliul uh, trebuie să ne dea răspunsuri. Dacă dorim să găsim uh, o soluție favorabilă problemei producătorilor de banane, trebuie să găsim o soluție problemei menționate de colegul tirolian. Dorește reprezentantul Consiliului să ia cuvântul? Pentru că nu putem ghici care este poziția Consiliului. Like to respond, maybe. Reprezentantul Comisiei dorește să răspundă? Nu. Reprezentantul Consiliului? Nu. Poate domnul Berman, în calitatea sa de raportor, aveți cuvântul, reprezentantul Comisiei are cuvântul. Doamnă președinte, în ceea ce privește sumele adiționale, Comisia în momentul de față nu poate să se pronunțe în legătură cu anunțurile făcute de statele membre la Copenhaga, care încă nu s-au concretizat. se vor discuta aceste lucruri în Consiliu, în ceea ce privește cele de 2,4 miliarde, care includ și suma propusă de comisie, nu putem să ne pronunțăm astăzi și sper că ne vom putea pronunța mai târziu, dar în orice caz acest lucru depinde de statele membre. Deci Iată răspunsul la ceea ce a spus domnul Görans. Înțeleg că este o chestiune importantă pentru comisia dumneavoastră, dar noi nu putem să spunem astăzi care este situația. În ceea ce privește cele 150 de miliarde din, milioane din partea comisiei, sunt de acord că este o sumă mică în comparație cu cele 7,2 miliarde pe trei ani, dar e vorba de sume noi, în plus. Iată de ce în răspunsul nostru adiționalitatea în ceea ce privește Consiliul uh, european, din punctul nostru de vedere, sau sumele din partea Comisiei sunt sume în plus. Sper că răspunsul vă mulțumește. În ceea ce privește uh, problema legată de banane, doresc să fac observația că este o măsură care, în proporție de 50%, este finanțată cu sume noi. Restul în rest, și pentru a folosi instrumentul de flexibilitate din acordul interinstituțional, Comisia trebuie să caute posibilități de a obține fonduri uh, insuficient, insuficient utilizate din alte părți. Și se pot găsi astfel de margini în, și în programările vi, viitoare. Uh, Uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare nu va contribui decât în proporție de 10 până la 13%. Deci nu se, lua, nu se ia dintr-o parte pentru a se dă în altă parte și acest lucru nu, nu uh, contravine realității că această sumă pentru instrumentul pentru dezvoltare Uh, este în creștere și a crescut de lungul anilor cu 400 de milioane de euro. Iată care este situația. Acum, în ceea ce privește percepția Consiliului, voi lăsa Consiliul să răspundă dacă poate. În momentul de față au loc primurile, primele discuții, dar, domnule deputat, după cum vă închipuiți, mobilizarea instrumentului de flexibilitate nu va fi o idee care va fi foarte agreată de Consiliu. Deci, probabil, propunerea Comisiei nu va fi primită foarte entuziast din acest punct de vedere. Comisia nu poate să mobilizeze instrumentul de flexibilitate fără a căuta alte surse de reutilizare a fondurilor. Înțeleg că această comisie nu este de acord cu procedura, dar aceasta este datoria comisiei pentru a face ceea ce îi se cere să facă în cadrul acordului interinstituțional. Iată răspunsurile la cele două întrebări. Mulțumesc! Sau Mr. Domnul Görens, aș avea o întrebare suplimentară. 50... Ați spus că ar exista în jur de 50% de sume proaspete, bani proaspeți. Dar în documentul care însoțește documentul uh, pentru buget, se pare că există 75 de milioane în 2010 pentru uh, banane, din care 18,3 milioane din partea instrumentului de flexibilitate, iar restul uh, provine din găsirea câte unui milion pe aici, pe acolo. Deci, de fapt, se reafectează anumite sume. Și dacă n-am înțeles eu bine, atunci vă rog frumos să-mi expli- explicați de unde provin cele 50% de uh, procente de bani proaspeți. Uh, deja instrumentul de flexibilitate nu mi se pare a fi unul chiar proaspăt-proaspăt, așa că vă rog dacă puteți să-mi explicați. Maybe. Euh, Fără a prelungi prea mult dezbaterea pe acest subiect, doamnă președinte, comentariul meu se referea la cele 190 de pe milioane pe întreaga perioadă. Din cele 190 de milioane, 50% sunt bani proaspeți din instrumentul de flexibilitate care inițial nu fusese programați. Deci, pentru perioadă respectivă propune mobilizarea instrumentului de flexibilitate, pentru că nu putem să facem pentru viitor și, într-adevăr, cifrele corespund cu ceea ce a spus dumneavoastră. Poate că proporția nu este aceeași, dar eu mă refer la modul în care vor fi finanțate cele 190 de milioane. 50% e vorba de bani proaspeți, iar pentru restul e recalificarea anumitor sume uh, sau uh, uh, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Vă pot arăta cifrele concrete, domnule Berman, în așa fel încât să fie foarte, foarte clar. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you and Mr. Görens. Mulțumesc. Și acum domnul Görens. Eu n-aș vrea să încep un fel de război cu comisia. Dumneavoastră vorbiți de 150 de milioane de euro facilități acordate țărilor în curs de dezvoltare pentru a atenua impactul schimbărilor climatice. Foarte bine. Nimic de comentat. Întrebarea este dacă sumele următoare, cele care trebuie să fie finanțate de statele membre, sunt sume suplimentare. Aici avem o poziție clară. Noi suntem convinși că trebuie să fie sume suplimentare. Dacă nu, asta înseamnă că povestim povești și basme țărilor în curs de dezvoltare. Și nu vor putea să facă față schimbărilor climatice. Eu aș propune raportorului să trimită o scrisoare în numele Consiliului, că, în numele Comisiei noastre către Consiliu pentru a obține clarificări. Pentru că atât noi, Comisia noastră, cât și Comisia Europeană, avem tot interesul să clarificăm lucrurile și poate că în introducerea scrisorii ar putea să insiste asupra faptului că statele membre s-au angajat să-și sporească ajutorul pentru dezvoltare în fiecare an, în așa fel încât să existe o marjă pentru bani proaspeți sume suplimentare. Dacă nu suntem clari asupra acestui punct, în fond ne pierdem timpul. Și poate că e cea mai bună metodă pentru ca și Consiliul să reacționeze. Cu toții suntem în, într-o poziție în care așteptăm un răspuns clar. Și Consiliul trebuie să ne-l dea. Mulțumesc. Sorry. Thank you very much. So maybe... Vă mulțumesc mult. Domnule Bergman, doriți să mai luați cuvântul în calitatea noastră de raportor? Domnul Bergman. Nu, doamnă președinte. Am insistat foarte mult pe adiționalitate, indiferent de la ce ne refeream. Și atunci când vorbeam despre schimbările climatice și nu neapărat în cazul sărăciei. Cred că e onoare și un privilegiu să mă, apă, să mă aflu în această comisie pentru a-mi apăra poziția. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor este de 3 mai la ora 12. Trecem acum mai departe și punctele 15 și 16 vor fi luate împreună. Poziția Uniunii Europene în legătură cu summitul G20 de la Toronto din 26-27 iunie 2010. Subtitlul Recuperare și noi începuturi. Summitul G20 se va concentra pe uh, pe redresare după criza economică. Se vor lua în considerare rezultatele de la summiturile precedente. Putem să trecem mai departe? Vom examina cum se pot stabili fonduri pentru dezvoltare durabilă și creștere. Intră aici reforme sectoriale, comerțul internațional, creștere. Toate acestea au un impact direct în țările aflate în curs de dezvoltare, așa că Comisia își dorește să facă două lucruri. În primul rând, să-i scriem o scrisoare prim-ministrului canadian Harper, în care să încurajăm țările membre G20 să acționeze, să eradicheze pentru eradicarea sărăciei și pentru ajutarea țărilor în curs de dezvoltare. Găsiți, uh, găsiți un proiect de scrisoare în dosarul dumneavoastră. Apoi ne dorim să uh, înmânăm o întrebare cu solicitare de răspuns oral Comisiei în ceea ce privește procedurile pentru o dezbatere a Comisiei în plenară. La cererea grupurilor politice, secretariatul a pregătit uh, niște a pregătit aceste texte. Acestea au fost uh, trimise și unele grupuri politice au și reacționat. Să nu uitați că vom discuta despre acestea la următoarea noastră întâlnire la data de 10 mai. Doresc, vom întreba Comisia dacă doresc să comenteze în ceea ce privește un proiect de rezoluție și, să, și despre poziția Uniunii Europene în cadrul summitului de la Toronto. Acum dau cuvântul Comisiei. Yes, uh, thank you very much. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Comisia ar dori să discute pe scurt despre uh, lucrurile care au fost discutate în cadrul G20 în ultimul timp. După cum știți, s-a prezentat un proiect uh, de raport de către Fondul Monetar Internațional uh, Probabil că e important de știut următorul lucru. Unele idei din acest proiect de raport uh, nu erau neapărat consistente cu uh, documentele Comisiei Europene, documentele tehnice. S-au fost acolo subliniate și unele dintre dificultățile în ceea ce privește introducerea taxelor în sistemul financiar în comparație cu alte instrumente. Problemele din sectorul financiar și impozitarea nu au fost cuprinse în ace- care nu au fost uh, incluse în documente ar putea să fie deplasate acum Într-adevăr, se pot obține fonduri importante de aici, însă e greu să facem previziuni pentru că intervin aici multe alte acțiuni. Încercăm să vedem dacă se poate introduce un, uh, o astfel de taxă în sectorul financiar. Astfel de impozite sunt, pot, pot fi supuse evaziunii fiscale mai ușor. Când se introduce o astfel de taxare, trebuie să se decidă clar căror instrumente se vor uh, adresa acestea. Foarte multe dintre tranzacții sunt de multe ori combinate și atunci efectele sunt greu de prevăzut s-ar putea ca unele părți să fie mai mult afectate, unele tranzacții să fie mai mult afectate decât altele. Și mai există și o altă problemă. În cazul taxării în acest domeniu, în cazul țărilor care au un sector dezvoltat în acest sens, va exista o disproporționalitate și aceasta poate fi problematică. Analiza comisiei mai conține și următoarele lucruri. O potențială incompatibilitate cu tratatul internațional în ceea ce privește mișcările de capital. Discuția în cadrul G20 arată Următorul lucru, nu există un grad suficient de consens între țări. Multe țări nu vor să accepte aceste idei. Statele Unite, așa cum știți, a anunțat deja o taxare a tranzacțiilor financiare pentru a putea să financeze alte strategii. Discuția din cadrul G20 a fost una folositoare. Se așteaptă următorul raport din partea Fondului Monetar Internațional, însă consensul nu e atât de mare în cadrul G20 cum ne-am fi dorit. Acest lucru poate să însemne că s-ar putea să fie mai dificilă aplicarea în masă mare a acestor instrumente. alte instrumente care nu au nevoie de o coordonare globală atât de puternică sunt și ele luate în considerare. În cadrul întâlnirii, Comisia a vorbit despre importanța coordonării globale, despre importanța acestui tip de instrumente. Nu căutăm o uniformitate totală, dar ar trebui să existe niște principii de bază. Aș dori să împărtășesc aceste informații cu Comisia pentru că sunt folositoare. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, do doamna președinte. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Guerrero, aveți cuvântul. Sí. Eh, gracias. Iba a decir, señora presidenta. Mulțumesc, doamna președinte. Ah, dar văd că doamna președinte pleacă. Atunci, domnule președinte, mă adaptez și eu schimbărilor în mers. Aș fi vrut să fac anumite comentarii cu privire la acest subiect, care mi se pare deosebit de important. Aș începe cu contextul care a făcut că astăzi tocmai discutăm acest subiect. Acum trei ani de zile, probabil că această dezbatere n-ar fi avut loc, nici măcar în Comisia pentru Dezvoltare. Uh, nici măcar în comisia noastră și nici în alte comisii ale acestui Parlament. Și de ce discutăm acum acest subiect, această temă? Tocmai pentru că, ca urmare a crizei financiare, economice și ca urmare a impactului pe care îl are această criză peste tot în lume, am ajuns la concluzia că este util mai întâi să reglementăm mișcările financiare, mișcările de capital care se află la originea acestei crize și în al doilea rând că este util să găsim noi surse de finanțare pentru a lupta împotriva sărăciei, pentru a ajuta țările în curs de dezvoltare. La început, G20 a dat vadă de receptivitate la aceste idei. Și odată cu trecerea timpului, observăm că pentru anumite țări, criza pare să devină un spectru îndepărtat și atunci constatăm că s-a pierdut avântul pentru a introduce aceste uh, reforme. Și poate că nu avem o posibilitate prea mare pentru a imprima un nou avânt acestui G20 Uh, pentru a lua astfel de măsuri în această direcție. De aceea zic eu că trebuie să profităm de următoarea uh, ședință, următorul summit G20, pentru că următorul summit european din iunie va avea un punct pe ordinea de zi, tocmai o dezbatere între șefii de state și de guverne pe tema dezvoltării. În așa fel încât vedem că există încă 15 zile dincolo de campionatul mondial de fotbal și e bineînțeles că țara mai are șanse mari ca să-l câștige, însă haideți să nu exagerăm, nu se știe niciodată ce se întâmplă în fotbal. Ei bine, avem această perioadă de 15 zile în care summitul european va avea o dezbatere, Consiliul European va avea o dezbatere pe această temă. Iar ședința G20, care va aborda foarte multe alte subiecte, va aborda și el acest subiect va introduce pe ordinea de zi subiectul acesta al dezvoltării. Și atunci, atât în întrebarea orală cât și în proiectul de rezoluție, există elemente extrem de pozitive în cazul în care vom reuși să înregistrăm progrese în această politică de dezvoltare. Lupta împotriva evaziunii fiscale, lupta împotriva paradiselor fiscale, lupta împotriva tendinței anumitor întreprinderi de a ascunde beneficiile și profitările lor în funcție de țările în care sunt instalate și, în final, o taxă pe tranzacțiile financiare. Există de asemenea și oarecare tendință în G20 și în anumite multe țări ca această taxă să servească la stabilizarea sistemului bancar. Deci să obținem bani din tranzacții financiare pentru a restabili sistemul uh, financiar. Ori noi nu asta ne dorim. Noi ne dorim ca aceste sume, aceste surse de finanțare care s-ar putea obține din această taxă să fie utilizate în lupta împotriva sărăciei și lupta împotriva excluziunii sociale. Și acum, așa cum spunea tocmai Adinaur, reprezentantul Comisiei, știm că poziția în cadrul G20 este oarecum confuză. Există țări mai favorabile, altele mai reticente, iar printre țările mai favorabile, nici acolo nu se știe clar cam ce fel de tax ar trebui să avem și cum să o organizăm. Însă, Ceea ce noi încercăm să facem acum prin această rezoluție, prin această întrebare orală, prin această dezbatere, este să determinăm care este poziția morală, poziția politică a Uniunii Europene pe această temă. Deci, dincolo de rezultatul tehnic, care, bineînțeles, ar putea să fie lansat prin aprobarea unui anumit tip de taxă, trebuie să vedem dacă vom continua să fim vârful de lance Uh, care să promoveze astfel de reforme. Dacă vom continua să fim un model de urmat, în așa fel încât alte puteri uh, ale lumii să poată să adopte astfel de demersuri, în așa fel încât să-și dea seama că această criză economică și financiară are efecte intense, profunde. Și va trebui, într-adevăr, să vedem cum ne poziționăm față de anul 2007. Așa cum a spus domnul Berman și eu sunt foarte mândru de faptul că aparțin acestei comisii pentru dezvoltare și cu toți avem datoria de a lupta pentru a introduce reforme încă acum în 2010, încă de pe acum, din 2010. Uh, merci, doamna Gres, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să fac câteva observații în legătură cu această rezoluție, în legătură cu grupul G20. Atenție, deja în 2010 am votat aici o rezoluție în legătură cu taxele. Deci, trebuie să propunem de această dată altceva, ceva nou. Și după părerea mea, o nouă rezoluție nu are sens decât dacă includem și chestiunea transparenței și cea a guvernanței fiscale. Domnul Guerrero a vorbit despre context um, și eu aș dori să mă refer la summitul de la Pittsburgh, care, din punctul nostru de vedere, nu este satisfăcător. În această nouă rezoluție trebuie să promovăm mecanisme de sancțiuni și să fim mult mai expliciți în legătură cu chestiunea secretului bancar. Domnul Guerrero s-a referit la ideea dacă vom rămâne, vom continua să avem o atitudine de avangardă în legătură cu paradisurile fiscale sau nu. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să apere pe scena internațională ceea ce um, face ea, adică un schimb automat de date bancare. Și aș vrea să închei cu două observații poziția în legătură cu paradisurile fiscale nu este doar una morală sau etică. Doresc să amintesc faptul că paradisurile fiscale reprezintă și o concurență um, neloială pe scena economică și uh, trebuie să ne mai gândim în legătură cu viitoarea întâlnire a grupului G20 și care este legitimitatea pentru a exclude 172 de țări și până la urmă, chiar dacă această incintă va fi reformată, nu este rolul nostru să ia ca aceste discuții să aibă loc mai degrabă la ONU. Thank you, Madam, uh, President. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze reprezentanților Comisiei pentru că nu am fost aici pentru a le asculta prezentarea și iau cuvântul doar pentru că cred că discutăm uh, punctele 15 și 16 împreună. Eu vreau să mă refer la punctul 16, dar bineînțeles cele două sunt legate și de aceea se vorbește despre rezoluția privind poziția Uniunii Europene în legătură, europene în legătură cu summitul G20 dar mai ales în legătură cu impozitarea tranzacțiilor financiare. După cum știți, președintele Barroso a spus în decembrie că consideră că este o idee foarte bună și Parlamentul uh, a luat deja poziție în legătură cu această posibilitate. Nu trebuie să uităm că discuțiile de la Comisie în legătură cu impozitarea tranzacțiilor financiare ar fi de aproximativ 0,5%, cred că aceasta este cifra discutată și așa am menționat-o și eu în documentul meu privind obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Dar doresc doar să spun că nu mai citez niciun uh, procent pentru că cred că trebuie să încurajăm grupul G20 și alte incinte să aleagă un procent mai ambițios. Trebuie de asemenea să amintim la G20 că cerem nu doar o taxă pentru tranzacțiile financiare care vor permite statelor membre și altora să își respecte angajamentul de 0,7% din obiectivele de dezvoltare ale mileniului și aș vrea să știu dacă vom avea o poziție comună a Uniunii Europene la următorul summit în legătură cu acest impozit, această impozitare și dacă veniturile vor fi considerate ca fiind uh, finanțări suplimentare, cu siguranță, și uh, dacă s-a, prevăzut ca aceste finanțări să fie folosite pentru nevoi de urgență ale țărilor cu de dezvoltare, de exemplu lupta împotriva schimbărilor climatice. Iată care sunt ideile mele inițiale pe această temă și îmi cer scuze încă o dată că nu am fost prezent în momentul prezentării din partea Comisiei. Mulțumesc! Da. Vă mulțumim, domnule Cashman. Dorește Comisia să ia din nou cuvântul? perhaps would like to, to, I mean, to note that, of course, Aș dori să știu următoarele lucruri. E clar că ne aflăm într-o situație dificilă și că se discută ce se poate face în sectorul financiar. Pentru resursele pe care le-am menționat înainte, Majoritatea experților și multe guverne, în special din Europa, înclină mai mult spre, un fe, spre stabilitate, mai mult decât spre impozitarea tranzacțiilor fiscale. Cred că important e să ne asigurăm că va exista un consens. Așa cum a spus uh, eurodeputatul spaniol, am putea să pierdem momentul. S-ar putea să ne axăm prea mult pe un singur instrument, deși am putea folosi și o combinație între mai multe instrumente, cred că trebuie să cădem de acord asupra unui lucru și să lucrăm pe acela. Așa cum am spus, nu există un consens major în cadrul G20, nici în ceea ce privește impozitarea tranzacțiilor fiscale, așa că probabil ar trebui să ne axăm pe o altă propunere să ne asigurăm că situația se va schimba în sectorul financiar și să vedem cum se vor folosi aceste fonduri. În documentul de lucru al Comisiei nu s-a discutat despre aceste chestiuni. Desigur că e o problemă destul de dificilă, dar dacă vom obține mai multe venituri din sistemul bancar, atunci ne vom afla într-o poziție mai bună, pentru că acele fonduri vor putea fi folosite pentru a finanța dezvoltarea sau lupta împotriva schimbărilor climatice. Domnul Cashman, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Acordul sistemului bancar. De când se întâmplă așa ceva? Sistemul bancar, prin taxare, răspunde în fața statelor membre au, astfel au posibilitatea de a acționa pe teritoriul statelor membre. Există o piață unică, pe, pieță, pe piața unică există aceeași legislație. Deocamdată nu, nu există acest uh, set de reguli în ceea ce privește taxarea. Nu consensul e lucrul de care avem nevoie. Avem nevoie de lideri. Când va exista un lider puternic, așa cum a spus și domnul Barroso, la 15 decembrie, dacă nu suntem, dacă nu ne comportăm la fel în ceea ce privește poziția noastră de lider, nu vom fi luați în serios. Și noi ne dorim acum să dăm cât mai puțin posibil. Acesta e cel mai mic numitor comun. Dacă ne vom axa pe stabilitate, pe o pârghie de stabilitate, pe ce se va sprijini aceasta? Cu impozitarea tranzacțiilor s-ar întâmpla exact acest lucru. Dacă nu faci nicio tranzacție, nu vei plăti nimic. Cei care tranzacționează mai mult vor plăti mai mult. Pe piețe puternice și agresive trebuie să lucrăm și noi așa cum sunt ele. Trebuie să ne amintim că banii sunt folosiți pentru a duce țările pe o poziție în care să se angajeze mult mai mult, nu doar în ceea ce privește bunurile, ci și serviciile. Și Filip a fost cu mine în locuri ca unde am fost în Botswana. Întotdeauna am vine să spun Burundi E un loc în care nu-mi doresc prea mult să merg ca homosexual, pentru că mulți acolo ar dori să mă ucidă. Însă în Botswana există un caz clasic, o țară cu venit mediu care reușește să funcționeze. Există tranzacții acolo, au zăcăminte, au uh, diamante, nichel și și ei vor face parte din acest sistem de impozitare. Deci haideți să devenim lideri, să amintim domnului președinte Barroso de ceea ce a spus și, și să le amintim statelor membre care atunci când se putea avea această poziție, ele o aveau. Iar acum toată lumea face un pas înapoi să le amintim că acum ar fi momentul oportun din ceea ce privește, în ceea ce privește cetățenii și cetățenii au o, un instrument foarte puternic și anume dreptul de a vota. Ar fi foarte greșit să nu ne bucurăm de această oportunitate pe care o avem acum. Este un moment foarte bun pentru președinția spaniolă dar dacă lucrurile se tărăgănează, nu va fi bine. Haideți să acționăm și cu asta am termin intervenția. Vă mulțumesc. So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc domnule Cashman, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este în 29 aprilie la ora 14, iar votarea va avea loc pe 10 mai. Înainte să trecem la Serviciul European pentru Acțiune Externă, propun să facem o pauză de 3 minute până ce vor ajunge cei care trebuie să ia cuvântul. Vă mulțumesc! Uh, Dragi colegi, poate că putem să trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. taking into account that we have just 45 uh, minutes. Haideți să ținem seama de faptul că avem doar 45 de minute la dispoziție pentru punctul următor, care este foarte important. Și deci vă propun să continuăm și să-l așteptăm pe domnul Brock să uh, vină. Ajungem acum la un punct deosebit de important pentru Parlament și pentru Comisia noastră. După cum știți, stabilirea Serviciului European pentru Acțiune Externă se derulează acum, există un dialog între instituții și pe 25 martie, doamna Catherine Ashton a prezentat o propunere către Consiliul care să stabilească în mod concret modul în care va fi înființat și modul în care va funcționa Serviciul European pentru Acțiune Externă. Consiliul a luat, uh, pentru această decizie, e nevoie de unanimitate în sânul Consiliului și aceasta se poate uh, valida după discuțiile cu Parlamentul și după consultarea Comisiei. Comisia AFET pregătește un raport în asociere cu uh, celelalte comisii. Doresc să urez bun venit domnului Herman Brock, raportor, pentru acest schimb de opinii. Și acum aș dori să îl salut și pe domnul Verhofstadt, care colaborează cu domnul Brock și care, da, iată că este în sală, a ajuns. Poate că vă puteți Și, de asemenea, vom avea un aviz pe marginea raportului domnului Brock referitor la stabilirea Serviciului European pentru Acțiune Externă și voi da cuvântul și domnului Cashman, raportor, pentru această aviz. Raportul domnului Brock se, se bazează pe un document de lucru care a fost redactată în colaborare cu domnul Guy Verhofstadt. Și documentul este în curs de redactare. Au existat mai multe versiuni care au fost uh, distribuite și pe 7 aprilie, domnul Brock a venit la ședința coordonatorilor pentru a explica conținutul acestui document de lucru și pentru a asculta uh, um, opiniile noastre la finalul acestei întâlniri. Am ajuns la, la concluzia că vom face propuneri concrete pe marginea acestui document de lucru și sunt foarte fericită să constat că multe din propunerile noastre au fost integrate în versiunea finală a domnului Brock și a domnului Verhofstadt. Dar mai există totuși un uh, punct esențial în ceea ce privește uh, programarea strategică, în care se pare că avem opinii divergente. De aceea vă propun acum mai întâi să dau cuvântul uh, domnului Kașmarek, care este raportor pentru acest aviz. Mulțumesc, doamnă președinte. Temat i też tryb pracy nad tym tematem był... Mulțumesc, doamna președinte. Într-adevăr, e vorba de un subiect foarte important și mm, metoda noastră de lucru pe marginea acestui subiect a fost oarecum diferit decât metoda obișnuită în sânul comisiei noastre. De aceea aș dori să mulțumesc tuturor persoanelor care au contribuit la aceste lucrări. Mai întâi, doamnei președinte Eva Jolie, Comisia a fost reprezentată, comisia noastră a fost reprezentată de către doamna Jolie și de către mine însumi cu ocazia discuțiilor. Apoi aș dori să mulțumesc și coordonatorilor care au organizat o ședință aparte pe această temă și aș dori să mulțumesc și secretariatului care a contribuit pe larg la această temă. Comisia noastră, în ceea ce privește înființarea Serviciului European pentru Acțiune Externă, s-a concentrat, bineînțeles, pe aspectele legate de dezvoltare. Noi nu analizăm ansamblul uh, activităților pe care le va desfășura acest serviciu european. Din punctul nostru de vedere, dezvoltarea este cea mai importantă. Și aici constat că există mai multe dimensiuni. Mai întâi, Astăzi am votat pe marginea raportului doamnei Eva Jolie și dorim ca și concluziile acestui raport să fie, pe cât posibil, oglindite în modul în care se va înființa, se va defini modul de funcționare al acestui serviciu european pentru acțiune externă. Un alt aspect important, o altă dimensiune importantă influența pe care o vor avea comisarea asupra programării și asupra punerii în aplicare concrete, tocmai pentru a evita anumite contradicții între obiectivele politice și modul în care se cheltuie sume, fonduri în țările în curs de dezvoltare. Și cea de-a treia dimensiune, tot atât de importantă, se referă la faptul că um, comisarii trebuie să aibă acces la aceste instrumente și anume să poată să influențeze serviciile care vor colabora cu Serviciul European pentru Acțiune Externă. Comisarii nu pot să uh, nu aibă la dispoziție instrumentele, aș spune, fizice de lucru. Cea de-a patra dimensiune importantă este următoarea. Încă mai există divergențe de opinie. Acestea nu sunt foarte puternice, dar există. Mă refer aici la procesul decizional, acolo unde competențele vor fi uh, împărțite între comisar pe de o parte și serviciu pentru acțiune externă pe de altă parte. În anumite domenii observăm că există divergențe de opinii sau divergențe, aș spune eu, de aspirații, de ambiții. După părerea noastră, Comisia Europeană, în calitatea sa de colegiu, este cea care trebuie să ia deciziile ea trebuie să beneficieze de posibilitatea de a avea decizia finală. Așa cum spunea și doamna președinte, mai există și un alt subiect asupra căruia nu s-a ajuns la un rezultat concret. Mă gândesc la programare, la interpretarea acesteia, la definirea instrumentelor pentru dezvoltare. Cum anume comisarii vor putea utiliza aceste instrumente? Ceea ce este important este să ajungem la o poziție comună, pentru că Parlamentul va fi cel care va trebui să negocieze cu Consiliul. Și avem nevoie de o poziție unică, uniformă, în așa fel încât să avem o putere de negociere cât mai mare. Așteptăm, deci, în continuare ca acest consens să poată să se formeze. Știu că raportorii, comisiile sunt angajați în această direcție și sper că vom ajunge la un consens în sânul întregului Parlament. Mulțumesc! În poloneză, spune doamna președinte, având în vedere că domnul Brock încă nu este de față, aș dori să dau cuvântul domnului Verhofstadt pentru a ne explica uh, modul în care Serviciul European pentru Acțiune Externă va fi înființat și va funcționa așa cum apare în documentul de lucru. Euh, mulțumesc, doamna președinte. Uh, vă mulțumesc pentru această oportunitate în calitate de raportor AFCO de a participa la ședința dumneavoastră, la ședința comisiei dumneavoastră ar trebui să știți, încă de la bun început, că am hotărât împreună cu domnul Brock să redactăm un singur raport și să avem amendamente în comun. Deci vor fi exact aceleași amendamente care vor fi înaintate atât în Comisia AFET cât și în Comisia AFCO. Ceea ce, după părerea mea, întărește poziția Parlamentului în negocierile cu celelalte instituții, cu Comisia și cu Consiliul. În al doilea rând, punctul de plecare al domnului Brock și al meu, în momentul în care am început redactarea raportului, cred că raportul din data, versiunea din 20 aprilie, cred că o aveți la dispoziție, am încercat să ținem seama de uh, toate observațiile făcute de comisia dumneavoastră, pe cât posibil. Ideea fiind ca acest serviciu pentru acțiune externă să fie un serviciu ambițios, să nu ne limităm doar la un serviciu pentru acțiune externă uh, identic cu cel al domnului Solana. Cam peste o mie de diplomați care existau deja. Nu asta prevede tratatul. Tratatul în articolul său 21 spune în mod clar că trebuie să fie preluate toate acțiunile de politică externă, um, de acțiune externă ale Uniunii Europene și acestea să fie grupate sub acest Serviciu European pentru Acțiune Externă. Știți foarte bine că articolul 27 al tratatului și articolul 21, mă iertați, e vorba de pagina numărul 3 din documentul nostru, enumerează toate misiunile pe care Serviciul pentru Acțiune Externă trebuie să le îndeplinească, printre care figurează cooperarea, dezvoltarea. Acestea sunt clar menționate. Deci, ideea de bază era să avem un serviciu pentru acțiune externă, serviciu european pentru acțiune externă, cât mai ambițios și mai coerent posibil. Un al doilea punct de plecare pentru domnul Brock și pentru mine a fost că atât pentru mine, că, având în vedere că 90% din mijloace, din competențe provin de la comisie, E bine, trebuie ca acest Serviciu European pentru Acțiune Externă să fie legat într-un fel sau altul de comisie, să facă parte într-un fel sau altul din comisie. În propunerea noastră veți vedea de altfel acest lucru. Serviciul European pentru Acțiune Externă face parte din uh, secția a treia bugetului general al Uniunii Europene și, după cum știți, secția a treia acestui buget este secția comisiei. De ce? Pentru că Secția 3 a acestui buget uh, al Uniunii Europene se află în miezul proiectului european și cuprinde toate acțiunile Uniunii Europene în, uh, ace- în, în capitolele 1, 2, 3, 4, în rubricele 1, 2, 3, 4. E vorba de toate acțiunile Uniunii Europene. Și printre acestea va figura și politica externă, politica pentru dezvoltare, etc., etc. Deci, acest al doilea punct de plecare era că ne dorim să avem un serviciu european pentru acțiune externă care să fie ambițios, să fie coerent și în același timp vrem ca el să fie atașat comisiei, ceea ce ne va permite, bineînțeles, să avem o abordare integrată. Pentru că dacă acest serviciu este atașat comisiei, este mult mai ușor în interiorul acestui serviciu european pentru acțiune externă să putem să asociem și comisarul pentru dezvoltare, comisarul pentru vecinătate, comisarul pentru ajutor umanitar și în altul reprezentant vicepreședinte a comisiei. Problemele apar în momentul în care vrem să avem un serviciu european pentru acțiune externă ambițios, dar uh, ca un satelit independent de comisie. Acolo apar problemele. E pentru prima dată când vom face acest lucru. Că vom, prima dată când vom crea un serviciu important dincolo de, în afara secțiunii bugetare numărul 3, în afara metodei comunitare. Pentru că secțiunea 3 din buget traduce în fapt metoda comunitară a Uniunii Europene. Și care este situația acum în mod concret pe teren? Știți cu siguranță mai bine ca mine, pentru că eu sunt oarecum nou în aceste uh, tematici. Știți care este situația cooperării până în momentul de față? Totul se află la nivelul comisiei, există Direcția Generală pentru Dezvoltare care face programarea și Europe Aid care face implementarea concretă a acestor politici sub responsabilitatea unui comisar. Asta nu înseamnă că până în prezent nu au existat dificultăți. Eu am oarecum avantajul uh, de a fi un prieten bun și un prieten politic al domnului lui Michel, fost comisar pentru dezvoltare, care mi-a povestit cazuri foarte specifice, în care chiar dacă la programare s-a hotărât decizia A, pe teren se, fă, se implementa decizia B sau eventual chiar nu se făcea nimic. iar funcționarul comisiei care trebuie să decidă cum anume trebuie cheltuiți banii putea să ia decizia să nu cheltuiască acei bani sau să fixeze alte priorități. De aceea, având în vedere situația actuală, era foarte greu să menținem coerența. Dar se pare totuși că am reușit, pentru că în programarea făcută de Direcția Generală de Dezvoltare și programarea Comisiei, iată că e vorba de două administrații care se regăsesc la comisie sub egida, sub competența Comisarului pentru Dezvoltare. Acum, în ceea ce privește programarea, cu toții știți că primele trei stadii ale uh, programării sunt făcute de către Direcția Generală pentru Dezvoltare, iar cele două stadii următoare, ulterioare, sunt făcute de către Europe Aid. Aceasta e situația actuală. Ce se va întâmpla cu propunerea doamnei Ashton? Ei bine, lucrurile se complică și mai mult. Se pare că Comisia, pe de o parte, și doamna Ashton au ajuns la un acord care, de fapt, va uh, complica lucrurile. De ce? Pentru că vom avea trei etape diferite, trei stadii diferite în programare. Mai întâi, programarea tematică, făcută de Direcția Generală DEVE. Apoi, programarea geografică, ce va fi făcută de Serviciul pentru Acțiune Externă. Și, în final, se va întoarce documentul la Comisie pentru implementare. Deci, vedeți că lucrurile se complică. Și având în vedere că situația actuală duce uneori la anumite contradicții, bine, aceste contradicții nu vor face decât să sporească. Deci nu e o, o întâmplare faptul că de 48 de ore încoace mm, există tot felul de scrisori, mail-uri uh, care vă, vă parvin și care încearcă să vă explice faptul că ceea ce a propus doamna Ashton pe hârtie în acord cu comisia și ca lucru apro- a, a, a, aprobat aseară de către Consiliu nu va putea funcționa corect pentru că nu va putea funcționa în mod practic sau ar risca să ducă la contradicții mai mari decât cele pe care le-am cunoscut în trecut. Și atunci, propunerea noastră, propunerea noastră, plecând de la ideea că Serviciul European pentru Acțiune Externă face parte din secția a treia, secția bugetară a treia și este legat, atașat de comisie, ei bine, este o propunere echivalentă cu situația care există în momentul de față. Deci, Direcția Generală DV va fi integrată oarecum în Serviciul European pentru Acțiune Externă. Acest serviciu face parte din comisie, iar în gestiunea concretă, în co- comisarul pentru dezvoltare face parte din acest Serviciu European pentru Acțiune Externă. Apoi, în momentul în care discutăm despre executarea concretă a programelor, atunci se ocupă Europe Aid. însă Europe Aid face parte din comisie. Deci, după părerea mea, situația pe care noi o propunem este o situație asemănătoare cu cea care există în momentul de față, pentru că Serviciul pentru Acțiune Externă face parte din comisie, iar implementarea se face de către, va fi făcută de către Europe Aid. Cele două servicii vor depinde de același comisar, este evident acest lucru, deci tot ceea ce se referă la uh, comitetul director în interiorul Serviciului European pentru Acțiune Externă, care se va ocupa de teme orizontale și teme geografice în domeniul dezvoltării, e bine, se va găsi sub autoritatea comisarului pentru dezvoltare. Cu acestea fiind spus, aș deschide o paranteză pentru a vă propune o idee personală. Să împarți lucrurile uh, la nivel orizontal, la nivel tematic, la nivel geografic, așa cum propune doamna Ashton. E bine, cum vă descurcați în Africa? Orizontal, geografic, tematic? Uh, problemele sunt în, pătrund. Uh, nu le putem separa într-un mod atât de artificial. E păcat că nu le putem uh, cuprinde în același uh, comitet director, așa cum uh, propunem noi și nu doamna Ashton. Apoi, împărțirea pe etape. Iarăși pune probleme. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 se vor regăsi sub Comitetul Director uh, pentru Dezvoltare în cadrul Serviciului pentru Acțiune Externă și deci implementarea concretă în, în etapele 4 și 5 vor, va fi realizată de către Europe 8, deci de către Comisie. Uh. Dacă cumva propunerea făcută de noi va fi acceptată 100%, sistemul aplicabil în momentul de față se va continua să fie aplicat cu diferența că Directoratul pentru Dezvoltare va face parte din Serviciul de Acțiune Externă atașat Comisiei și Comisarul pentru Dezvoltare împreună cu Comisarul pentru uh, țările vecine și Comisarul pentru Ajutor Umanitar uh, vor gestiona aceste servicii împreună cu uh, reprezentantul pentru acțiunea externă. După părerea mea și după părerea altor raportori, dacă nu reușim să facem legătura între Serviciul de Acțiune Externă și Comisie, mai ales la nivel bugetar, eu sunt în favoarea ideii ca uh, orice propunere să meargă înapoi la Comisie pentru a asigura coerența și nu sunt de acord cu această idee a doamnei Ashton să se abordeze temele orizontale pe de o parte, cele zonele geografice în altă parte și așa mai departe. Avem nevoie de, co- de coerență. Este un element esențial pentru a asigura eficiența acestor acțiuni și pentru a ne asigura că eforturile financiare și de alte tipuri vor avea rezultate concrete. În rest, Cred că în ultima sa versiune din 20 aprilie, documentul reia, uh, Elmar a reluat în document practic toate observațiile care au fost transmise de comisia dumneavoastră, dânsului și mie, dar, încă o dată, rezultatul final va depinde de voința Consiliului și a Comisiei, dar mai ales a Consiliului, de a cădea de acord cu noi în legătură cu chestiunea de principiu și anume dacă Serviciul de Acțiune Externă va face parte sau va depinde de comisie, va face parte din secțiunea 3 dacă da, propunerea noastră este una bună pentru a asigura coerența politicii de cooperare. Dacă răspunsul este nu, atunci încă o dată eu aș fi pentru a transmite din nou toate competențele în domeniul cooperării Comisiei și Serviciul de Acțiune Externă să se limiteze, să, să rămână limitat, așa cum este astăzi cazul. Nu putem avea ambele lucruri. Un serviciu de acțiune externă ambițios uh, și în plus avem detașați de la comisie. Nu se poate așa ceva și se încalcă astfel metoda comunitară. Eu aș spune chiar că ar fi un fel de lovitură de stat bugetară, la, metoda bugetară pe care dorim să o aplicăm și trebuie de aceea să evităm acest lucru. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Trebuie acum să dăm cuvântul comisiei înainte de a deschide dezbaterea cu membrii comisiei. Cred că este util să ascultăm punctul de vedere al Comisiei și modul în care uh, ne poate explica Comisia um, diferențele dintre propunerea doamnei Ashton și propunerea domnilor Brock și Verhofstadt. Bine ați venit, domnule Brock. Președinte, uh, microfonul președintei uh, a fost întrerupt. Mr. Manservisi, you thank you, thank you. Are cuvântul reprezentantul Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu multă atenție ceea ce au spus domnul Cașmarec și domnul uh, Verhofstadt. Cred că principalele puncte abordate au fost deja discutate în multe dezbateri, deci nu aș reveni asupra lor a tuturor, dar aș vrea să identific cele patru idei principale ale domnului Cașmarec și câteva indicate foarte clar de domnul Verhofstadt cele patru puncte, prioritatea strategică și importanța politică acordată dezvoltării. Nu doar suntem de acord, dar întregul sens al operațiunii este acela ca politica de dezvoltare să nu mai fie ceea ce a fost deseori identificat cu o distribuție de fonduri, cu um, o politică mult mai strategică. Deci, politica de dezvoltare trebuie să fie una, un component, o componentă centrală al acțiunii externe a Uniunii Europene. Iată un obiectiv pentru introducerea acestui uh, departament în, uh, la, la acțiunea externă. În momentul de față, situația este fragmentată și este, acest, este din motive de instrumente, nu de politici. Uh, se spune că nu doar influența, deci, ci doar uh, faptul că serviciile de acțiune externă lucrează sub responsabilitatea Comisarului pentru Dezvoltare, îl va pune pe acesta în poziția de a determina conținutul strategiei încă de la început. Al treilea element, accesul la instrumente. Cred că pentru prima dată în ultimii 10 ani, dacă nu mai mult, avem cele două instrumente pentru ca toate zonele geografice acoperite de dezvoltare sunt acoperite de un singur comisar. Cred că de la acum, de, de acum doi, trei comisari nu s-a um, obținut acest lucru. Nu s-a întâmplat acest lucru. Parlamentul a cerut acest lucru și în sfârșit a avut câștig de cauză. Avem un comisar care se ocupă și de dezvoltare um, cât și de um, instrumentul pentru dezvoltare. Deciziile care, trebuie, care trebuie la, luate în cadrul politicii de dezvoltare și de vecinătate uh, trebuie luate de Colegiul de Comisari la propunerea comisarului, pentru că, bineînțeles, e vorba de un instrument comunitar. Deci, propunerea acoperă uh, aceste idei și de aceea suntem perfect de acord. Acum, în legătură cu ceea ce a spus domnul Verhofstadt, problema actuală este următoarea. Problema este fragmentarea instrumentelor și faptul că această organizare este, este motivată de instrumente și iată, acest lucru este motivul pentru care această politică nu poate deveni cu adevărat globală. Politica de dezvoltare trebuie să facă parte la reacția noastră la criza globală acum și tocmai de aceea trebuie acum să actualizăm importanța acesteia, acum când se iau decizii politice. Dacă nu facem acest lucru, nu facem decât să um, acceptăm situația actuală. Avem uh, documentele pe țări uh, și programul indicativ uh, național și mai departe. Deci e vorba de un mix politic și un mix de instrumente încă de la început. Deci intenția este tocmai de a consolida aceste lucruri și de a oferi uh, un uh, instrument mai bun Comisarului pentru Dezvoltare. În practică, trebuie să facem distinția între instrumentele programabile și cele neprogramabile. Cele programatice sunt cele geografice, unde la începutul ciclului uh, hotărâm sumele. Aceasta este o prerogativă a Uniunii Europene și în parteneriat cu țara respectivă hotărâm pe ce domenii trebuie să ne concentrăm eforturile. Avem Documentele strategice naționale deocamdată sunt documente pentru a motiv, ne motiva în modul în care uh, cheltuim banii, nu neapărat sunt pur o strategie și situația ar poate fi mânătățită în acest sens și deci obiectivul este cum să se cheltuiască fondurile pe o anumită um, perioadă. Programele tematice sunt altceva pentru că ele nu se identifică cu o țară, ci cu sprijinirea uh, Um, unor activități, uh, educație, asistență medicală, uh, reacție la schimbările uh, climatice. Deci e vorba de sprijinirea unei inițiative la nivel global, cofinanțate cu ONU, cofinanțarea um, cercetării în agricultură și așa mai departe. Și acestea sunt instrumentele ideale și Parlamentul știe acest lucru pentru că uh, Parlamentul a avut inițiativa acestor elemente, sunt instrumente complementare politicilor orizontale. Deci, problema este la nivelul implementării. Mă voi opri aici pentru că toate aceste uh, elemente au fost discutate de multe ori. Ieri la Consiliu s-a ajuns la un acord politic pe anumite teme, care nici una nu este de interesul direct, de interesul direct a acestei comisii, dar pot să vă informez, informez în legătură cu aceste decizii, dar am spus principalele idei pe care doream să le menționez ca reacție la intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, îi mulțumesc și domnului Brock pentru faptul că și-a găsit timp să participe la ședința comisiei noastre și vă dau acum cuvântul, domnule Brock, pentru a adăuga câteva cuvinte și apoi deschidem dezbaterea. <laughs> The left one. So great, uh... După aceea vom deschide dezbaterea. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, meine Mulțumesc foarte mult. Primul meu reflex e întotdeauna să mă îndrept spre dreapta. Nu voi ține un discurs uh, foarte lung acum pentru că nu știu ce a spus colegul meu, domnul Verhofstadt, înainte. Am fost la o altă reuniune, așa că doar vă voi informa. A existat un dialog cu doamna Ashton și cu comisia și s-au discutat următoarele întrebări acele întrebări care sunt legate de controlul bugetar. S-a discutat despre direcțiile spre care ne-am putea îndrepta și dacă există alte posibilități în ceea ce privește Consiliul. Bineînțeles că există o varietate de feluri în care lucrurile pot fi puse în practică și aici uh, vom trimite un memorandum în care va trebui să se stabilească care vor fi strategiile. Și există și niște întâlniri informale în care să se decide strategiile. Însă pentru control avem o ocazie acum când ne ocupăm cu aceste documente de strategie, ne, com, ne ocupăm de tratate și putem să vedem ce putem să facem în ceea ce privește misiunile, gestiunea situațiilor de criză și aceste lucruri se discută în comisiile respect- care se ocupă de aceste probleme. Cred că dezvoltarea sunt în Comisia de Dezvoltare și, uh, comis, și Comisia AFET, acestea sunt foarte aceste puncte sunt foarte importante. Noi trebuie să venim cu niște completări. Trebuie să ajungem într-o situație de compromis în cadrul Parlamentului. Vă mulțumesc frumos! Übrigens habe ich mich entschieden, entschieden. De de curând m-am decis să vin în această comisie pentru o bucățică de ciocolată. So, thanks to the secret- Doamna președintă, mulțumesc secretariatul, mulțumiți secretariatului. Ați descoperit care e secretul să stai trei ore într-o încăpere fără să te plângi. Și acum le dau cuvântul europarlamentarilor pentru întrebări și comentarii. Domnule Cashman, dumneavoastră aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc uh, colegilor care au făcut prezentările. Nu voi pretinde că sunt un expert în acest domeniu. Cu cât aud mai multe informații, cu atât mai confuz devin așa că voi vorbi doar din percepția mea asupra lucrurilor. În această comisie și în cadrul ONG-urilor există următorul gând. Rolul acestora scade mult. Eradicarea sărăciei va avea mult de suferit, dezvoltarea va deveni un instrument al, doar un instrument al politicii externe. Acestea sunt îngrijorările. Nu știu dacă domnul Manțevisi sau dumneavoastră ați văzut următorul document, un aviz în care se pun la îndoială propunerile doamnei Ashton în relație directă cu tratatul și dacă îmi dați voie, voi spune exact despre ce e vorba. Când vorbesc despre Serviciul European pentru Acțiune Externă, care va avea un control fără precedent asupra cooperării și bugetului, că ar exista un uh, amestec de politici interguvernamentale și comunitare. Întrucâtva mă liniștesc contribuțiile domnului Mansivisi. Cred că comisarul responsabil pentru dezvoltare trebuie să fie implicat în toate cele cinci stadii de programare. Cred că e un rol foarte important și că acesta ar putea să fie produs de Uh, direcțiile generale, să fie transferat în direcțiile generale. Avem nevoie de personal. Avem nevoie să primim asigurări că atunci când există o revizuire care a fost propusă pentru anul 2012, în aceasta va fi inclusă și programarea și nu va fi abordată chestiunea doar din perspectiva uh, acțiunii externe. Cred că avem nevoie și de asigurări în ceea ce privește o politică de dezvoltare și obiective de dezvoltare la nivel înalt în Uniunea Europeană. E nevoie de consens în ceea ce privește dezvoltarea și eficacitatea ajutoarelor. În ultimul rând, aș dori să spun că nu am văzut versiunea uh, cea mai recentă a documentului dumneavoastră, domnule Brock și domnule Verhofstadt. Acum nu vorbesc din partea grupului meu politic, dar am văzut că exista o, se făcea referire la trei deputați. Trei deputați pentru un altul reprezentant și vicepreședinte al comisiei acești oameni ar putea fi văzuți ca niște oameni care nu au primit uh, slujba pe care și-ar fi dorit-o. Nu sunt cinic. I-am auzit pe unii colegi care au spus că ei ar fi niște consilieri minunați pentru uh, doamna Ashton. Acești deputați vor fi o rețetă pentru dezastru. Președintele Barroso nu are trei deputați, are vicepreședinți, așa că să ne îndepărtăm de această idee și să um, îi dăm putere în altului reprezentant să aibă o mare putere Serviciul European pentru Acțiune Externă, dar să nu se diminueze rolul important din punct de vedere istoric pe care îl joacă dezvoltarea, dezvoltarea ca parte a politicii externe. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Cashman, Mr. Berman. Mulțumesc, domnule Cashman, și acum are cuvântul domnul Berman. Mulțumesc, doamna președinte. Este adevărat că comisarul se va ocupa de ambele aspecte. Și asta e un pas înainte. Dar se pare că am făcut și anumiți pași înapoi. Cu siguranță propunerea este una nobilă. Propunerea făcută de baroneasa Ashton uh, prevede un fel de manager. Nu știu cum se vorbește despre răspundere, responsabilitate. Nu văd unde anume figurează ea, o responsabilitate pentru comisie. Se vorbește de supraveghere, de consiliere, nu mi se pare suficient. Apoi, programarea, în funcție de ceea ce spunea doamna Ashton, va fi uh, pregătită, însă nu se știe foarte clar cine se va ocupa de acest lucru e destul de vag și se pare că în întreaga propunere există o confuzie între autoritate și responsabilitate. Autoritatea doamnei Ashton înseamnă că ea trebuie să-și asume și oarecare responsabilitate. Uh, dar nu știu dacă e corect acest lucru. Ar însemna un pas înapoi. Ne-am întoarce cu 50 de ani în urmă, în momentul în care uh, dezvoltarea era un instrument inclus în politica externă și am constatat că lucrurile nu mergeau cum trebuie, că există dificultăți, dar de ce acest lucru? Pentru că politica pentru dezvoltare poate nu a fost luată întotdeauna suficient în serios. Și există anumite îngrijorări din punct de vedere comercial care întotdeauna au uh, fost mai importante decât aspirațiile oamenilor. Și de aceea ajutorul pentru anumite țări a fost lăsat deoparte și am funcționat mai puțin decât am fi putut spera. De aceea eu vă propun să nu ne întoarcem în această situație în care indicatorii sunt mai importanți decât uh, reducerea sărăciei. Uh, ei bine, nu. Afacerile externe nu trebuie să aibă predominanță asupra politicii pentru dezvoltare, pentru că aici există oarecare contradicție și contradicție și cu tratatul de la Lisabona, care prevede că e nevoie de un aviz juridic clar din partea Comisiei pentru a putea defini contradicțiile, pentru a clarifica contradicțiile din propunerea doamnei Ashton. Din punctul meu de vedere, integrarea acestor servicii nu mi se pare să fie una riscantă. Dacă uh, Comisia Europeană are această responsabilitate uh, pentru programare încă de la uh, primele etape ale programării, atunci nu e nicio problemă. Comisia poate integra acest serviciu european pentru acțiune externă și asta nu ridică niciun fel de risc. Dar din lipsa aceasta de claritate în ceea ce privește autoritatea, responsabilitatea din partea Comisiei, dacă nu avem clarificare, atunci aici ne confruntăm cu o rețetă care ne va duce direct la eșec. Și aș spune că propunerea colegilor noștri, domnul Verusta și domnul Brock, este o propunere care încearcă să îmbunătățească lucrurile, tocmai în această privință. Și mă bucur să văd că propunerea pe care ne-ați prezentat-o, pe care ați făcut-o, s-a dezvoltat mult, încă de la, de, de la versiunea inițială și până acum. Nu am mai avut, bineînțeles, am putea avea câteva divergențe de opinii minore, dar pe ansamblu putem să spunem că ceea ce propuneți dumneavoastră este o Comisie Europeană responsabilă și o, un altul reprezentant care să bucure de autoritate. Tocmai de asta avem nevoie. Ea trebuie să poată să aibă autoritatea necesară pentru a acționa în calitate de înalt reprezentant. Însă asta nu rezolvă problema răspunderii care revine comisiei și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much and Mrs. Mulțumesc și acum doamna Argentini. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Propunerea făcută de doamna Ashton spune că Serviciul de Acțiune Externă și serviciile Comisiei se vor consulta reciproc. Repet, Uh, propunerea doamnei Ashton uh, prevede ca Serviciul de Acțiune Externă și Comisia să se uh, consulte reciproc, conform articolului 3.2. Este un lucru bun cooperarea și consultarea, dar și considerăm noi, cei socialiști și democrații, că este o problemă de responsabilitate și aceasta este dificultatea pe care am identificat-o. Uh, propunerea domnului Verhofstadt și a domnului Brock uh, uh, merge în direcția cea bună și anumite propuneri ale... bucur de faptul că anumite propuneri acestei comisii a domnului Cașmarec au fost acceptate, dar rămâne încă problema următoare. Cine uh, are rolul de lider în domeniul dezvoltării și care este mandatul Uniunii Europene atunci când e vorba de dezvoltare? și Domnule Fărcoșțap, domnule Broc, aș dori să văd undeva în textul dumneavoastră, precum și în textul domnului Ashton, o solicitare de respectarea articolului 308 din Tratatul de la Lisabona, care spune că acțiunile serviciului de acțiune externe trebuie să fie coerente cu obiectivul nostru de dezvoltare durabilă și uh, de eradicarea sărăciei. Iar ceea ce nu respectă acest obiectiv de eradicare durabilă a sărăciei nu respectă tratatul. Și putem să tot discutăm ă, tot felul de structuri posibile, dar trebuie să organiz, ne organizăm și în funcție de acest obiectiv, pentru că altfel nu luăm în serios tratatul. Dar eu nu doresc să vorbesc aici despre elemente juridice. Mă bucur că a făcut-o altcineva înainte mea. vreau să vorbesc despre voință politică și doresc ca voința noastră politică să ne permită să promovăm chestiunile legate de, de dezvoltare și să nu riscăm ca ideile noastre în domeniul dezvoltării să fie folosite în politica externă. După părerea mea, nu e tocmai același lucru. Pentru mine este încă neclar cum se va putea domn, asigura domnul Pibals ca cei de pe teren din delegațiile Uniunii Europene vor face ceea ce se propune în domeniul dezvoltării. Va trebui uh, să comunice cu aceștia prin uh, doamna Ashton Uh, și apoi din nou uh, să ajungă la delegații sau există linii clare de responsabilitate uh, pentru a evita acest parcurs lung și complicat? Aș dori un răspuns de la Comisie și Consiliu pe această temă de la, și, și un răspuns a domnului Brock și Verhofstadt, care nu au acceptat o propunere a domnului Kaczmarek în ceea ce privește reglar, rezolvarea disputelor în Consiliu. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Guerrero. Președinte, eh, Mulțumesc, doamna președinte. Și e adevărat că, da, ciocolata îmbunătățește întotdeauna starea de spirit peste tot. Dar pe de altă parte, e adevărat că poate ar fi trebuit să fi venit astăzi cu o provizie de ciocolată. Eu am ascultat de mai multe ori deja pe domnul Brock, l-am ascultat pe domnul Verostat, sunt membru al Comisiei de uh, Afaceri Juridice, Constituționale, mă iertați, și am impresia, poate mă vor contrazice, dar am impresia că astăzi e pentru prima dată când am văzut atât de pesimiști sau mai îndepărtați de propunerea făcută de uh, doamna Ashton referitor la Serviciul European pentru Acțiune Externă. Intervenție fără microfon din partea domnului Verhofstadt. Domnul Guerrero. Deci, diagnosticul meu nu este chiar unul greșit, nu? După părerea mea, ne confruntăm aici cu două pericole. Și anume, să se deducă din prezentarea făcută de domnul uh, Verhofstadt următoarele lucruri. Primul pericol. Ca politica externă a Uniunii, care, se, care este uh, înfăptuită de Serviciul European pentru Acțiune Externă, să se reducă în caz de nu ajungem la un acord, să se reducă doar la chestiuni legate de securitate, de apărare, de acțiune, acțiuni diplomatice și să piardă din vedere dezvoltarea, buna vecinătate, acțiunile umanitare și așa mai departe. E un pericol pe care trebuie să-l evităm cu orice preț. Al doilea pericol ar fi ca o consecință a politicii de dezvoltare să nu avem o politică care să joace un rol fundamental în cadrul acestei politici externe a Uniunii Europene. Și de aceea am riscat să ne întoarcem la situația în care ne aflăm în momentul de față. Știind foarte bine că acest lucru nu este posibil, pentru că totul este în schimbare. Este imposibil să rămânem în situația în care ne aflăm pe care o aveam până în prezent în ceea ce privește dezvoltarea, în momentul în care structurile Uniunii Europene, rolul Uniunii Europene și ambițiile Uniunii Europene sunt diferite. Cum putem să evităm aceste două pericole? Cred eu că abordarea care ne-a fost prezentată, raportul, este unul este unul adecvat. Nu vreau să mă lansez în detalii, pentru că nu sunt un specialist. Dar Putem evita aceste pericole în felul următor. Politica externă a Uniunii Europene și modul în care va funcționa Serviciul European pentru Acțiune Externă trebuie să fie un serviciu care să aibă un rol de integrare. Strategiile, liniile directoare de acțiune, obiectivele să fie determinate de către comisari și de către înaltul reprezentant sub conducerea clară a înaltului reprezentant, dar cu participarea directă și activă a comisarilor de resort. Comisar pentru dezvoltare, comisar pentru acțiune umanitară și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că în momentul în care se determină exact care este sensul, direcția politicii externe a Uniunii Europene, care sunt liniile directoare, care sunt strategiile, care sunt obiectivele fundamentale, e bine, în acel moment comisarii de resort să fie cei care să participe la discuții. Și ca o consecință a acestei atitudini este faptul că ulterior nivelul de răspundere și de autonomie în executarea concretă a acestor politici de dezvoltare, de acțiune umanitară și de vecinătate să corespundă, să revină structurilor și comisarilor uh, de resort, structurilor care depind astăzi de comisari. Noi trebuie să evităm această dihotomie Dacă am înțeles eu bine, așa cum spunea domnul Verhofstadt, trebuie să evităm această dihotomie și anume ca definirea politicii externe a Uniunii Europene, determinarea obiectivelor să fie de resortul comisarilor și atunci să fie luată în considerare o politică comunitară cu susținere bugetară și deci înscrisă în mod clar în competențele comisiei, tocmai pentru a evita cea de-a doua opțiune care s-ar dovedi un dezastru pentru politica externă și pentru politica de dezvoltare. Pentru că nici politica externă, uh, nici politica de dezvoltare nu pot fi puternice dacă nu se îmbină. Una nu poate exista fără cealaltă. Mulțumesc! Merci, madame. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Ceea ce am ascultat uh, în primele intervenții nu mă liniștește. Divergențele interinstituționale continuă să existe și voi reveni la acestea. Statutul acestui serviciu este suficient de ambigu ca să rămânem foarte atenți în această perioadă uh, de aplicare Um, al uh, statutului său și avem dubii legitime în legătură cu uh, locul rezervat politicii europene de cooperare și dezvoltare în cadrul acestei uh, noi arhitecturi instituționale. De aceea, cred că trebuie să amintim că serviciul extern nu este un organ politic care să ia decizii, ci un serviciu care îl ajută pe înaltul reprezentant în uh, exercitarea mandatului său. Din punctul de vedere al organigramei serviciilor și posturilor de creat, uh, considerăm că riscă să existe competiție, o competiție între personalități care ar face rău acestui serviciu. Cum să nu interpretăm greșit ideea Consiliului European de a numi pe unul dintre adjuncții înaltului reprezentant uh, și cum se poate asigura claritatea politicii dacă există uh, voci discordante la cel mai înalt nivel acestei noi uh, structuri. De aceea, socialiștii și, și democrații nu sprijină ideea numirii adjuncțiilor pe baza căutării unui echilibru politic. Dacă doamna Ashton a ales în mod simbolic să-și uh, instaleze biroul în comisie, această triplă um, acest triplu titlu este insolit. Faptul că este vicepreședinte Uh, a Comisiei o face să aparțină aceste instituții, dar nu uh, trebuie să fie um, colegialitatea nu, nu se aplică în cazul acestui serviciu. Ce direcții generale din Comisie vor fi integrate în noul serviciu? Care va fi rolul Direcției Generale de Dezvoltare? Și cum ne putem asigura că obiectivele de dezvoltare vor lua suficient luate în considerare la diferitele niveluri de programare în serviciul de acțiune externă? și în ceea ce privește integrarea politicilor sectoriale în acest nou serviciu, chestiunea integrării politicii de dezvoltare în noul serviciu este crucială. Grupul nostru este pentru uh, ideea ca responsabilitatea fiecărui uh, comisar să nu fie afectată de crearea acestui serviciu extern. Deci, deciziile trebuie să fie luate în continuare de Comisie, Parlament și Consiliu, așa cum prevede Tratatul de la Lisabona, și e nevoie de o coerență între promova, promova, eh, programarea acțiunii externe și aplicarea sa. De aceea, acestea trebuie să continue să depinde de comisarul competent pentru a asigura continuitatea între obiectivele politice și aplicarea lor pe teren proiectul doamnei Ashton nu este suficient de clar în ceea ce privește conceptul dublei chei și Consiliul la Luxemburg nu a uh, clarificat acest punct, de aceea trebuie să se precizeze lucrurile pentru ca în uh, cazul unor competențe comune, comisarul responsabil să formuleze politici care vor fi prezentate împreună de comisar și de înaltul reprezentant pentru aprobarea finală din partea Colegiului de Comisari. Și cred că trebuie să ne gândim și la rolul comisarului pentru ajutorul umanitar. Trebuie să sprijinim includerea ajutorului umanitar în serviciul extern, având în vedere că nu este o chestiune de ordin politic, este o întrebare, Uh, și acțiunea externă a Uniunii are nevoie de vizibilitate și coerență. Acesta este un aspect foarte important, indispensabil pentru a obține încrederea partenerilor noștri și cetățenilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Țimăr, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Colegii și colegele mele au vorbit despre întrebările pe care ne preocupă în ultimul timp în ceea ce privește Serviciul European pentru Acțiune Externă. Aș dori să mai adaug două puncte. Primul e următorul. Ca argument de ce avem astfel de îngrijorări și anume că uh, politica pentru dezvoltare nu va putea să funcționeze sub incidența Serviciului de Acțiune Externă. Până acum, s-a a, a reieșit foarte clar că fără un mandat concret prin intermediul Băncii Europene de uh, investiții nu se poate face niciun efort semnificativ în combaterea sărăciei și în alte domenii. Și de aceea Banca Europeană de Investiții se află acum într-o mare dilemă, o dilemă funcțională care va fi exacerbată dacă uh, nu se discută despre acest mandat politic. Și de aceea cred că sub egida Serviciului European pentru Acțiune Externă lucrurile nu vor putea funcționa. Un al doilea punct, aș dori să știu dacă în studiile existente s-a făcut următoarea referință că uh, propunerea Ashton uh, intră în conflict cu articolul 208 din tratat. Acolo se spune clar că în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare pe termen lung și în combaterea uh, sărăciei, în, în uh, tratatul uh, european a, toate aceste lucruri sunt uh, obligatorii din punct de vedere legal. Și acest tratat, fără niciun fel de modificări, trebuie respectat ca atare în ceea ce privește politica de dezvoltare. Aș dori să știu dacă s-a dat atenție acestei chestiuni sau nu a jucat niciun rol în discuție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Gărânț, aveți cuvântul. Mersi, doamna președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să îl salut pe domnul Brock și să-l salut și pe domnul Verhofstadt. Eu am să intru direct în miezul discuțiilor. Multe lucruri au fost puse, din păcate a trebuit să lipsesc pentru că am prezentat un raport la Comisia de Afaceri Externe, deci dacă repet anumite lucruri, mă întrerupeți. Aș dori să Uh, mă refer la rubrica instrumente financiare. Și aș dori să știu care este opinia domnului Brock și a domnului Verhofstadt pe marginea amendamentului nostru. Amendamentul nostru prevede ca programarea să fie aprobată în comun de înaltul reprezentant și de comisarul de resort. E o poziție care, de fapt, este una pur și simplu de bun simț. De ce creăm noi acest serviciu european pentru acțiune externă? Vrem mai multă vizibilitate. Vrem un efect de combinare a sinergiilor. Deci zic eu că amendamentul nostru nu merge împotriva acestor scopuri. Ceea ce noi ne dorim prin acest amendament în plus este o coerență, coerență care nu se opune nici sinergiilor, nici vizibilității. Deci, Chiar dacă lucrurile sunt clare de la sine, e mai bine să le precizăm. De aceea am introdus acest amendament, pentru că și în practică lucrurile n-ar putea funcționa. De, dacă noi ne dorim în practică să avem sinergii combinate, atunci e nevoie și de instrumente pentru a realiza acest lucru. Cu alte cuvinte, dacă o entitate există în cadrul serviciului care nu mai este aceeași ca cea care se află sub autoritatea comisarului Bigal, Bibalx, e bine, Uh, căutați coerența și găsiți cacofonia. Asta vrem noi? Nu cred. De aceea, eu aș vrea, de altfel din ceea ce mi s-a spus, se pare că Ghi a luat, Ghi Verhofstadt a luat deja cuvântul în acest sens. Dar aș vrea să știu uh, dacă sunteți de acord cu poziția noastră și dacă eventual uh, această idee nu cumva ar întări poziția noastră a întregului Parlament în dezbaterile cu Consiliul și Comisia. Mulțumesc foarte mult, cuvântul. În această după-amiază a existat o discuție foarte interesantă, nu în comisie, ci într-un alt, alt cerc, cu domnul Christofferson în legătură cu Serviciul European pentru Acțiune Externă. A fost unul dintre puținii consilieri ai doamnei Ashton. Dezbaterea mi s-a părut înspăimântătoare. Se pare că nu există nimic în ceea ce privește mecanismele pentru coerență politică și cum ar putea fi acestea asigurate nu se încearcă continuarea eforturilor în ceea ce privește coordonarea donatorilor. Nu a, s-a dat niciun răspuns în ceea ce privește poziția țărilor donatoare în proces. Singurul mecanism pe care acesta îl vedea era articolul 208, e bine că-l avem, dar ar trebui să existe și altceva. Un alt fapt îngrijorător e că pare foarte clar următorul fapt. Competențele politice din echipă, ei bine, nu știm cum vor arăta acestea. E bine că oamenii au idei și cu siguranță și ajutorul din exterior e folositor, dar trebuie să asculte de cineva care are experiență, are competențe, cineva care a lucrat în, în acest domeniu. Cineva care știe ce s-a întâmplat în cadrul dezvoltării în Uniunea Europeană în ultimii ani, E nevoie și de un lobby puternic în ceea ce privește interesele dezvoltării, pentru că nu sunt totdeauna aceleași cu ale Uniunii Europene. În afară de problemele despre care au discutat colegii mei în legătură cu propunerea dumneavoastră, apare și următoarea întrebare. Când vom uh, negocia cu doamna Ashton, vom negocia pe documentul dumneaei și nu al dumneavoastră. Și atunci, care e prioritatea dumneavoastră? Ce veți spune? Veți spune veți menționa lucrurile pe care le-am menționat noi de ceva timp sau veți menționa altceva și veți negocia cu, cu poziția noastră. Doamna președinte, vă mulțumesc, toți uh, membrii au luat cuvântul, așa că propun să dau cuvântul comisiei, iar apoi domnilor Brock și Verhofstadt pentru a răspunde întrebărilor care le-au fost adresate. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt, pentru că nu vreau să ocup foarte mult timp. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Guerrero în ceea ce privește um, politica de dezvoltare și politica externă. E nevoie de o dinamică mai bună, de un mod de lucru mai eficient și lucrurile să fie mai mult politice decât bazate pe instrumente. Un al doilea punct uh, e următorul. Câteodată dezbaterea a fost contaminată de următoarea idee că um, instrumentul de flexibilitate, că acest serviciu de flexibilitate a fost identificat cu o instituție, dar nu, e un serviciu și atât. În ceea ce privește responsabilitatea politică și aceasta este inclusă aici. Intervenție fără microfon. Dacă îmi permiteți să spun, să spun, pentru dezvoltare, în articolul 8 apare foarte clar că există o supraveghere și o ghidare directă. Fiecare serviciu lucrează pentru un comisar. Fiecare serviciu tehnic răspunde de, și se comportă așa cum îi cere comisarul. Problemele, în problemele tematice, supravegherea directă, nu, acest termen nu este folosit, se apare doar cuvântul supraveghere. Așa că e, răspunderea, e de răspunderea noastră să începem să lucrăm, să vedem care sunt documentele strategice și apoi să ne asumăm responsabilitatea implementării. Comisarul este pentru prima oară când programarea trebuie făcută pentru toate țările în două entități separate, dar cine are conducerea e foarte clar. Cred că rolul comisarului Pibex în ceea ce privește folosirea resurselor tehnice pentru a-și putea duce uh, la capăt mandatul, cred că toate acestea apar foarte clar în text. Consiliul trebuie să renunțe la ideea de deputați de adjuncți politici pentru înaltul reprezentant vicepreședinte al Comisiei. Această chestiune a fost lăsată la o parte de statele membre. Propunerea și ceea ce a spus domnul Verhofstadt pot să fie puse împreună. Sunt de acord cu ce apare în articolul 21. Dacă lucrurile sunt ilegale, atunci acest lucru trebuie, trebuie demonstrat. În al patrulea punct. Cum ne putem asigura că acțiunile politice sunt apoi implementate? Într-un alt articol se menționează clar că șefii de delegații primesc instrucțiuni direct de la, de la comisarii de resort. Și acest lucru se va întâmpla între comisarul Pibex și șeful delegației. Vor primi instrucțiuni și de la vicepreședinte. Și la final coerența politică în ceea ce privește eradicarea sărăciei. Această problemă va rămâne la, exprimată la fel cum e exprimată și acum și așa se va și folosi. Veți putea să vedeți aceste lucruri și să le blocați dacă nu sunt un răspuns bun în ceea ce privește coerența politică. Dar acest text va fi propus de domnul Pibex și atunci veți putea să vă exprimați părerea. Sper că pe viitor aceste măsuri vor ajuta. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, îi dau acum cuvântul domnului Brock pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc, doamna președinte. Am observație. Serviciul, așa cum s-a spus, încearcă să reunească două elemente într-o, într-unul singur. Luc- lucrurile vor ajunge în Consiliu. În articolul 17 găsim foarte clar exprimat faptul că în ceea ce privește politica externă, Comisia este cea care reprezintă Uniunea Europeană la exterior. Și acest lucru e clar. Răspunzătorii în toate domeniile se regăsesc în comisie și trebuie să fim atenți la acest lucru. Acest serviciu, și așa cum au spus colegii mei, e un serviciu și nu un, uh, un loc în care se iau decizii și trebuie să ne asigurăm că puterea de decizie a Comisiei nu rămâne doar pe hârtie. Aceasta e și voința noastră și de aceea am venit cu această propunere. și în ceea ce privește reprezentarea politică și în ceea ce privește consultația și acestea au fost incluse. Comisia, în cazuri de conflict, are dreptul de a decide. Doamna Ashton se va ocupa în domeniile relevante de uh, reprezentarea Uh, deciziilor comisiei. Însă în cazul în care se ajunge la un conflict între un comisar și doamna Ashton, atunci hotărător este comisarul și nimeni altcineva. Doamna Ashton nu are puteri decizionale asupra comisarilor. Să sperăm că așa vor sta lucrurile și în practică. Înțeleg îngrijorările domnului uh, Cashman. Intervenție fără microfon. Dar în orice caz, trebuie să fie clar că în cazuri de conflict atunci decide acea instituție care este prevăzută în tratat. În unele cazuri este Consiliul, în celelalte cazuri este Comisia. Și trebuie să se știe exact și cine are rolul de conducere și colegii mei au vorbit astăzi despre acest lucru. Politica de dezvoltare nu, cei care se ocupă cu politica de dezvoltare nu decid singuri, se decide întotdeauna împreună cu comisarii. Nimeni nu ia singur o decizie. În acest sens nu se va schimba nimic. Trebuie să se asigure că are o majoritate care îi apără poziția, așa cum lucrurile se întâmplă încă și acum. Și la acest uh, fapt trebuie să fim atenți. În ceea ce privește comanda, cine va comanda, trebuie să fim foarte stricți. Nu se poate ca lucrurile să nu fie bine reglementate pentru că ar fi o catastrofă și șefii de delegații de, ar fi într-o poziție foarte dificilă. Acest lucru trebuie să, informațiile trebuie să curgă între vicepreședintele comisiei și între șefii de delegație. Să luăm un caz particular. Comerțul. Comisarul pentru comerț dă o informație care ajunge la șeful de delegație. Colegiul de comisari este cel care trebuie să decidă cum se vor întâmpla lucrurile. Când un ambasador sau un uh, minister de externe nu primește mai departe aceste documente, lucrurile se complică. Și la fel trebuie să se întâmple și în cazul muncii de aici. Dacă nu sunt reglementate bine lucrurile, atunci situația va fi foarte sensibilă. Când recomandările de la Bruxelles sunt, ajung într-un haos total, nimeni nu știe ce să facă cu ele și indiferent la ce temă ne referim sau la ce domeniu. Eu nu sunt atât de pesimist, domnule Guerrero, în ceea ce privește politica de apărare, că totul se va pe acest subiect. Eu văd lucrurile chiar invers. În ceea ce privește serviciul, politicile nu se află la Consiliu, ci mai mult chiar aici. Și nu cred că părerea Parlamentului este una neinteresantă. Ar trebui să acționăm deștept și să facem lucrurile și invers. Ar trebui să avem mai mult curaj, să abordăm lucrurile cu mai mult curaj. Dacă va e să existe o politică coerentă, și, cum spunem în cazul managementul crizei, că trebuie să existe creștere prin anumite măsuri, atunci cred că o cooperare este foarte bună și că are un efect mult mai bun cooperarea decât o intervenție militară, spre exemplu. Și cred că ne-am putea folosi de astfel de dezvoltări pentru a progresa. Și cred că la asta ne referim prin, progra- prin programare. În ceea ce privește Banca Europeană de Investiții, există întotdeauna această întrebare și anume ce se dorește din punct de vedere politic. Noi aici putem doar să stabilim un cadru. Tratatul de la Lisabona este un cadru de pe care ne putem folosi serviciul este un instrument. Cum poate fi acesta folosit depinde de, și de politici. Și acest lucru nu se va schimba nici pe viitor. Nu se pot face. Noi nu putem uh, hotărâ multe dintre lucruri singuri. Foarte pe scurt, doamnă președinte, pentru că domnul Brock uh, a explicat deja bine logica propunerii noastre și până la urmă dacă apar dispute, contradicții în aplicarea politicii de dezvoltare, Colegiul de Comisari va hotărâ. Cred în continuare că propunerea doamnei Ashton riscă să aducă incoerență în sistem, pentru că scindarea tematică și orizontală putem accepta din punct de vedere geografic, pentru că se Um, strategia este aceeași, dar uh, e vorba totuși de două domenii diferite, mai ales că acest serviciu de acțiune externă nu este legat de comisie și este o administrație separată. Acest lucru um, se întâmplă pentru prima dată la nivelul bugetului. În mod normal, toate acțiunile Uniunii uh, Um, se regăsesc în secțiunea 3 comunitară, în capitolele dedicate comisiei și ceea ce încercăm noi să obținem, domnul Broc și cu mine, este să schimbăm acest lucru și să spunem, dacă doriți să dați garanții specifice pentru că Consiliul are politica externă și propriile sale competențe, se pot da garanții specifice. Și pentru asta nu trebuie să se schimbe complet bugetul și până la urmă secțiunile geografice care se vor ocupa de dezvoltare să, să nu se regăsească în alt capitol de la buget uh, decât Direcția Generală DEVE, care se va ocupa de programare orizontală și tematică sau din punctul de vedere orizontal și tematic. Deci cred că trebuie să continuăm să facem eforturi pentru a avea câștig de cauză în uh, legătură cu acest aspect. Am ascultat multe persoane competente în acest domeniu și am discutat cu membrii comisiei și mulți au exprimat dubii în legătură cu rezultatul final obținut la nivelul colegiului în legătură cu această propunere. Și unii spun că trebuie să se că trebuie să se pună sub semnul întrebării uh, hotărârea luată și se face apel la Parlament pentru a uh, contesta hotărârea Comisiei. Dar nu se întâmplă acest lucru pentru prima dată, din păcate. În legătură cu articolul 208, el este menționat în textul nostru și, în orice caz, ceea ce este important este ca să puteți citi cât de repede și amendamentele din partea Comisiei AFCO și AFET, care vor relua această noțiune um, din, deci, din articolul 208 din tratat, care spune foarte clar care este, care spune care trebuie să fie legătura dintre politica de dezvoltare și cea, politica externă a comunității pe de altă parte. Uneori nu am reluat anumite idei, de exemplu când spunem în textul nostru Serviciul de Acțiune Externă și dumneavoastră doriți să adăugați și serviciile uh, comisiei care au legătură cu acesta, dar pentru noi nu este nicio diferență, pentru că în Serviciul de Acțiune Externă uh, se regăsesc toate serviciile de programare din uh, Direcția Generală DEVE. Deci, sub îndrumarea comisarului uh, și comisarul pentru dezvoltare face parte din Serviciul de Acțiune Externă împreună cu doamna înalt reprezentant și când există contradicții între cei doi, colegiul de comisari uh, va hotărâ, va tranșa. Vă mulțumim. În calitate de raportor, domnul Cașmare, care cuvântul pentru a trage concluziile. Foarte pe scurt, aș dori să mulțumesc în mod foarte cordial tuturor celor care au luat cuvântul, care au participat la această discuție foarte importantă și pentru mine intervențiile celor doi raportori uh, sunt, după părerea mea, foarte optimiste pentru că au exprimat un consens în legătură cu faptul că Serviciul de Acțiune Externă nu va fi o instituție și nici aproape o instituție, pentru că nu există uh, un temei juridic în tratat pentru acest lucru. Uh, și având în vedere că nu va fi instituție, rolul comisarilor nu se va vedea uh, slăbit și nici politica de dezvoltare uh, nu va uh, fi undeva în planul 2. Și de asta ne temeam cel mai tare. Deci se garantează rolul dezvoltării în cadrul Serviciului de um, Acțiune Externă. Mulțumesc raportorilor, sper că se va ajunge la un consens. Mulțumesc. Ui. Domnul Gheorans intervine fără microfon. Ui. Pentru a fi foarte clar, pentru a elimina orice dubiu și neînțelegere, putem pleca de la ideea că Ghi și Elmar vor, re, vor relua versiunea noastră amendamentul nostru al DV în legătură cu instrumentele financiare? Din câte am înțeles, sunteți absolut de acord cu noi. Ați parafrazat poziția noastră, deci putem mm, să pornim de la ideea, să, să, să spunem clar că pornim de la ideea că suntem cu toții absolut de acord în legătură cu acest lucru? Nu există multe diferențe între textul dumneavoastră și al nostru. Am citit cele două texte cu multă atenție. Dumneavoastră adăugați că de fiecare dată când noi spunem servicii de acțiune externă, dumneavoastră adăugați și serviciile comisiei. Dar pentru noi aceste servicii sunt incluse în serviciul de acțiune externă. Punctul nostru de plecare este diferit de cel al doamnei Ashton deci haideți să vedem împreună dacă este chiar necesar să modificăm acest lucru. Dacă este, vom face. Și Europeid se va ocupa în continuare ă, cu aplicarea politicii de dezvoltare și cooperare. Nu există dubii în legătură cu acest lucru. Și al treilea punct în legătură cu care nu avem dubii este faptul că colegiul de comisari va avea ultimul cuvânt. Iată cele trei elemente. Deci nu avem neînțelegeri în acest sens, Charles. Vă mulțumesc, mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc domnule Brock și domnule Verhofstadt pentru timpul pe care ni l-ați acordat. Mai avem un punct, domnule Berman. Microfonul a fost întrerupt. So maybe we can meet to find the appropriate time to make a... Trebuie să găsim un moment potrivit pentru ședința coordonatorilor altă dată. So the meeting is closed. Suspend ședința.